Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux là où nous les avons. Reluăm lucrările comisiei noastre de acolo de unde le-am lăsat ieri după masă. Mulțumesc Monica Holmeier că ni s-a alăturat uh, în această dimineață pentru a ne prezenta uh, avizul său în legătură cu proiectele imobiliare, în legătură cu care trebuie să ne pronunțăm. Vă rog, doamnă Holmeier. Mulțumesc. Da Îmi cer scuze, dragi colegi, că ieri nu am putut uh, participa. am uh, primit uh, de la EASO doar ieri documentele și, din păcate, nu am putut să-mi fac o imagine de ansamblu. Aceste documente nu au fost nici ele de ajuns, dar avem, uh, vă pot spune, patru uh, clădiri. O să încerc uh, să vă prezint situația. În primul rând, primele clădiri Black Pearl și Merod, ambele ale comisiei. Avem un contract de uzufruct deci au fost închiriate pe o durată de 15 ani. Prima clădire pe Rue Montoyer, Uh, are aproximativ 10.000 de metri pătrați uh, și celălalt uh, pe Avenue Tervuren 12.130 de metri pătrați. Ambele clădiri fac parte din așa numita planificare a clădirilor a Comisiei Europene, care, având în vedere mărirea numărului de funcționari. Deci, uh, având în vedere sporirea personalului, se prevede uh, încheierea acestor două clădiri suplimentare. Uh, comisia se pare că avea nevoie de mai mulți metri pătrați. De această dată avem nevoie de o, avem de a face cu o situație izolată, deci DG personal și digit vor fi cazate în aceste două în, această, în aceste două clădiri care au nevoie de uh, mai puțini metri pătrați decât s-a calculat uh, inițial. Uh, se pare că vor exista patru clădiri în discuție. În primul rând, a fost a avut uh, loc o uh, licitație, nu a fost uh, decât un ofertant și deci comisia a fost obligată, deci după selectarea dosarelor, să accepte această ofertă. Um, Uh, deci se pare că, uh, având în vedere că clădirile sunt mult uh, prea mari pentru cei 770 de angajați sau de funcționari, s-a optat pentru o nouă soluție. Deci deocamdată sper să-mi găsesc documentul în mapă. Ieri am pregătit o notă informativă, dar în orice caz sper să o găsesc. Să vă prezint celălalt dosar bugetul anual. The whole rental costs. Mhm. The rental cost per year. Wir werden massive Einsparungen haben. Vom putea face economii foarte importante la bugetul european, aproximativ uh, mai mult de 4 milioane anual și 778.000 de alte costuri, deci costuri suplimentare. Deci anual costurile, deci economiile estimate, a nu e vorba de chiria pe an. Die, ähm, jährliche, die jährlichen Kosten betragen 4 milioane 534 de mii față de 8 uh, milioane 738 uh, de mii de euro. Uh, deci, din perspectiva proprietarilor, se vor prelua costurile de întreținere, care vor fi de 7 milioane 375 de mii de euro pe, anual, pe an, iar Parlamentul European, Comisia va prelua restul. Comisia uh, va primi, uh, deja deci are 8% uh, în uh, planul de contingență, așa numită, deci pentru costurile operaționale. Uh, eu aș propune însă să ne limităm la 4% și în legătură cu celelalte 4% să fim uh, informați, uh, să menționăm acest lucru. Am vorbit cu raportorul din umbră și l-am informat în legătură cu aceste costuri. Deci dacă aveți întrebări suplimentare, vă rog foarte mult să mi le puneți. Iată primele, primele clădiri. Mulțumim, doamnă Holmeier. Aș dori să știu dacă sunt întrebări în legătură cu propunerea făcută de doamna raportor în legătură cu clădirile Black Pearl și Merod. Se pare că nu. Nous poserions le principe que jusqu'à 4 Pornim de la ideea că acești deci punem avem 4% de uh, fonduri uh, ca marjă deci dacă vrem să depășim acest prag, să mergem până la 8%, cum s-a prevăzut inițial, atunci ar trebui să fie prezentate justificări întemeiate printr-un amendament la proiectul de buget 2017, care ne va fi prezentat doar la sfârșitul lunii iunie, din motivele pe care le cunoaștem cu toții, respectiv că trebuie să evaluăm costul probabil al crizei migrației și al uh, refugiaților. Dacă nu sunt alte întrebări, atunci poate putem să votăm. Cine sunt pentru propunerea raportoarei? Nu-i necesar să votăm, spune președintele. Cred că e mai bine totuși să votăm, nu? Ar fi bine să știm în ce direcție ne îndreptăm. Dacă am uh, observat eu bine, toată lumea a votat pentru. Bine, atunci trecem la următorul raport. Următoarea clădire este un proiect mai mare, mai interesant din punctul meu de vedere. Este vorba de Karlsruhe, uh, deci uh, două construcții, a treia clădire, două au fost deja finalizate, deci Vorbim acum uh, de uh, o a treia clădire. Uh, deci, trebuie să facem o diferență între această clădire și laboratorul nuclear. În ultimii ani s-a vorbit, s-a vorbit de toate aceste șantiere împreună, dar situația s-a schimbat. Aceste laboratoare care, datorită deci care uh, adăpostesc 18% din cercetarea europeană în acest domeniu nuclear, deci sunt, uh, sunt uh, ele se află la uh, Karlsruhe. Uh, sigur, din motive de securitate, uh, ele trebuie să fie actualizate pentru că clădirile sunt uh, din anii 70, deci vă dați seama că uh, trebuie să rediscutăm uh, subiectul. Uh, se vorbe, deci e vorba despre clădirea unui nou uh, laborator laborator care să adăpostească cercetare în domeniul nuclear și care să fie dotat uh, cu ultimile uh, echipamente um, cele mai uh, moderne din domeniu. Sigur, landul Baden-Württemberg este competent împreună cu Ministerul de Resort, deci în planificarea s-a făcut uh, la nivelul landului respectiv și în, în consecință am primit o suprafață de 1043 uh, de mii de metri pătrați, 41 uh, de mii 135 de metri pătrați. Sigur că Trebuie să decidem uh, perimetre în interiorul acestei uh, suprafețe pentru clădirile respective. Uh, Ramura sau aripa B trebuie să aibă 5.000 de aproximativ de metri pătrați. În 2025 va fi inaugurată aripa F, 2030 aripa G și după aceea următoarele. Mai există un uh, așa numit uh, domeniu M în care uh, vor avea loc cercetările din octombrie 2019 va fi inaugurată clădirea, a avut loc o licitație Uh, costurile totale estimate au fost cam de 64.000 uh, de euro. E vorba de uh, construcție, um, echipamente de securitate, apoi um, cheltuieli de expertizare și apoi acțiuni pregătitoare. Deci aceste licitații au avut loc în anii 2010-2011. Se pare că Cam 20% din fonduri vor fi puse în rezervă. E normal pentru astfel de clădiri uh, nucleare. Sigur, uh, aceste, uh, această, acest procent este foarte mare în general, dar aceste fonduri trebuie puse în rezervă pentru dezafectare, deci lucrările de dezafectare. Eu însă va, aș dori să ni se explice de ce e nevoie de um, un proces procent așa de ridicat, uh, deci tot ce depășește pragul de 5% trebuie să uh, fie justificat. În orice caz, costurile estimate sunt cam de 64 de milioane Uh, în bugetul european uh, se prevăd doar 19%, deci uh, care provin din acordurile între statele membre și Comisia Europeană, respectiv cu Institutul GRS, deci întreprinderea comună de la Karlsruhe. 62% Uh, provin din uh, încasările pe care institutul uh, le obține din acordurile de cercetare cu statele membre care contribuie. Deci, cam 40 de milioane sunt la dispoziție și nu mai trebuie luate din uh, bugetul european. Deci dacă ajungem la planuri de urgență, atunci uh, s-ar putea ca uh, 12 milioane suplimentare să trebuiască să fie luate din bugetul european, dar uh, având în vedere cerințele de securitate, sigur că nu ne putem opune. Iată cam cum stau lucrurile în legătură cu uh, evaluarea riscurilor și cu situația clădirii de la Calsue. Mulțumesc! Dacă am înțeles bine, participarea Uniunii Europene este de 19% în ceea ce privește studiul făcut și deci această participare figurează în raport, dar dacă e nevoie de omaj, atunci ea trebuie să fie suportată din bugetul uh, Uniunii Europene. Da, avem veniturile respective, Sigur că s-ar putea ca în următorii ani uh, să există o, o marjă mai mare, dar deocamdată e greu să anticipăm în mod uh, exact uh, și deci necesarul suplimentar va trebui să fie luat din bugetul european. Cât nu vor exista aceste, până când nu vor exista aceste încasări. Deci am spus că avem cele 40 de milioane disponibile plus cele 12 milioane de la state terțe E vorba de 25 uh, de milioane din venituri, așa numitele assigned revenues. Uh, deocamdată, însă e foarte greu să știm cu claritate uh, care cumva arăta peisajul bugetar, să spunem. Mulțumesc, domnul Delanov, dorea să vă pună întrebare doream să-mi spun, uh, să, eu descoper acest subiect, aș dori câteva precizări, aș dori să știu uh, ce tip de cercetări, de studii sunt făcute la Carsul, care sunt țările care au uh, acces, e vorba doar de țări din Uniunea Europeană sau de țări terțe, dacă ni s-ar, deci eu aș fi recunoscător dacă raportoarea ne-ar pregăti un dosar pe marginea acestor clădirea acestui laborator. Poate ne puteți pregăti o fișă în legătură cu întrebările domnului Delano. În primul rând, avem cele 28 de state membre și Elveția e asociată și uh, Ucraina, având în vedere noile uh, cerințe IAEO, s-a hotărât, uh, deci Ucraina s-a hotărât să se alăture acestui proces. Uh, e vorba de cercetare în domeniul nuclear, se face cercetare în ceea ce privește îmbunătățirea uh, acestei uh, tehnologii și apoi uh, nu se vorbește despre Uh, clădi, deci de construirea unor uh, noi uh, reactoare. E o dezbatere care a avut loc. Nu, nu se vorbește despre construirea noi reactoare, ci de o îmbunătățire a cercetării în domeniul nuclear, deci să vedem care sunt materialele pe care le putem folosi, noile materii apoi dar cum putem să reducem primejdia sau pericolul, de asemenea să optimizăm funcționarea acestor reactoare care funcționează, pentru că trebuie să uh, vedem cum putem să folosim uh, materiale mai puțin, uh, mai puțin periculoase. Deci încercăm să vedem cum putem să folosim mai bine aceste centrale nucleare în, mai bine în sensul cel mai sigur. Și deci această muncă de cercetare se face în mare parte la Karlsruhe. Putem să votăm, spune președintele, pe marginea raportului doamnei Holmeier avem această marjă de 20 uh, până la 5%, se pare că nu sunt uh, obiecții sau critici, dar dacă această marjă ar trebui să fie mobilizată mai mult de 5%, deci până la 20%, e nevoie de justificări uh, în atenția Parlamentului European. Cine se opune acestei propuneri? Nimeni? Deci, constat că cu toții sunteți pentru acest proiect. Trecem acum la Stockholm și la sănătate. E un uh, dosar foarte interesant, care mă însocește de câțiva, câțiva ani. Eu am avut uh, uh, câteva speranțe în legătură cu ECDC, care nu au fost încununate cu succes. se pare că uh, această agenție urmează totuși să fie lansată. E vorba de un, uh, o clădire, o clădire de tip monument care nu este folosită în mod uh, eficient acum la Stockholm. Acolo se află sediul ECDC, Uh, am, a fost organizată o analiză de piață și o licitație. Și în urma acestui proces, deci în urma primei licitații, am primit o ofertă, la a doua licitație am primit patru oferte și trebuie să vă mai spun și că sediul ECDC e o clădire care este vizitată, la comisia noastră întotdeauna s-a pus uh, problema deci uh, dacă uh, chiar acolo trebuie să fie sediul ECDC, pentru că sediul actual este foarte fragmentat, este foarte accesibil. La noua clădire vom avea 9400 de metri pătrați, deci mai mult decât sediul actual. În orice caz sperăm să împărțim mai bine Uh, spațiul respectiv, uh, av- pentru că având în vedere creșterea personalului, deci creșterea estimată uh, de personal, să, deci pentru ca clădirea să fie mai bine folosită decât uh, clădirea cea veche. În uh, vechea clădire e nevoie de un proces de renovare uh, foarte aprofundat, uh, deci ea nu va mai putea fi folosită. Uh, chiria actuală este uh, de aproximativ 1.200.000 uh, de mii. Chiria actuală este cam de aproximativ 2 milioane, deci chiria va crește. La asta se vor adăuga și costuri suplimentare de costuri operaționale. S-a propus o marjă de 6%. Sigur, la asta se adaugă și indexarea uh, cu 2%, care este foarte necesară. În orice caz, uh, și de această dată avem de-a face cu o evaluare, uh, deci cu o estimare. Nu știu dacă am estimarea corectă. În orice caz vom avea 1500, 15.000 de uh, euro pe lună costuri operaționale, costurile per permanente vor fi cam de 41 de euro pe metru pătrat. În orice caz, uh, am observat că costurile au uh, crescut foarte mult. Cu inițial a fost vorba de 28 de euro pe metru pătrat și după renovare va fi nevoie cam de 5.000 de euro pe metru pătrat ceea ce înseamnă că costurile anuale vor fi cam de 2 milioane 535 <clears throat> de mii pentru renovare, uh, deci ar fi fost vorba cam de 2 milioane, deci uh, fără ca uh, renovarea să se facă în totalitate. Deci eu cred că noua clădire corespunde mai bine cerințelor și deci Uh, construirea unei clădiri noi uh, este justificată, având în vedere că costurile de renovare la clădirea veche sunt prea ridicate. Mulțumesc, uh, mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră extrem de clară. Aș dori să știu dacă sunt observații sau sunt întrebări. Dacă nu, considerăm deci că Comisia de Bugete este dispusă să susțină propunerea doamnei Holmeier pentru sediul ECDC de la Stockholm. Dacă așa este, atunci vă mulțumesc. Doamna Holmeier, am înțeles că în ceea ce privește EASO ne cereți uh, un răgaz de două săptămâni. Aș propune, domnule președinte, dragi colegi, să procedăm altfel. De obicei, uh, uh, Consiliul uh, ne informează în legătură cu situația EASO și ne trimite observațiile uh, preliminare, deci ne trimite un fel de avertisment. Avertismentul nu ne-a fost uh, încă trimis, EASO însă se află, s-a instalat în clădire. Mm, dacă am fi primit avertismentul, ar fi fost mai bine. Eu, în orice caz, încerc să uh, obțin cât mai multe informații în legătură cu numărul de birouri necesare, cu interiorul, exteriorul clădirii. Ni se furnizează informații așa cu picătura. În orice caz, ce e sigur este că ESA, EASO va avea nevoie de mai mult uh, spațiu și deci uh, de aceea se și construiește această nouă clădire. Deci dacă va trebui să negociem uh, noi uh, prețuri, uh, va fi foarte greu. În orice caz, cred că statul maltez ar fi trebuit să facă o ofertă credibilă, pentru că există și alte state membre care și-ar fi dorit să aibă sedii de agenții, deci nu ar fi trebuit să vie, vină cu uh, prețuri Uh, de exemplu, de 250 de metri pătrați. Uh, mie mi se pare un preț exorbitant. Noi am venit cam la 150, deci am ajuns la o concluzie uh, de 150 de euro pe metru pătrat. Dacă calculăm bine, poate că peste două săptămâni vom obține un preț și mai mic. Deci, <laughs> încă o dată, aș dori ca statul Malta să răspundă la chestionar, să ne dea toate răspundurile și apoi uh, să ne spună care sunt nevoile de personal și de clădiri și după aceea putem să ne facem și noi uh, calculele. Nu avem prea mult timp la dispoziție pentru că în patru săptămâni uh, va trebui să vedem dacă celelalte agenții, Agenția de Transporturi de Stat trebuie să fie evacuată, deci trebuie să luăm o decizie definitivă în patru săptămâni. Mulțumesc! Se pare că nu va fi nevoie să așteptăm data de 24 iunie. E un dosar care ar putea fi, sper eu, tratat înainte de 24 iunie, spune președintele. Mulțumim! Dacă primim formularul respectiv cu toate răspunsurile și dacă vom ști care sunt deciziile pe care le putem lua, uh, atunci vom putea și lua, lua și noi o decizie în consecință. E foarte greu pentru noi uh, să luăm o decizie atunci când nu știm care sunt uh, cifrele. Deci vă rog încă o dată să nu mă, să nu mă condamnați pentru că EASO deja mă condamnă. Mulțumesc. Am terminat, deci, cu politica imobiliară, spune președintele, și deci putem continua cu bugetul rectificativ numărul 2 2016. Ah non, on commence par le Liban. Pardon. Bun, începem cu Libanul, spune președintele, îmi cer scuze. Deci începem acum cu Iordania și cu Libanul. plusieurs d'entre nous, nous sommes rendus en mission. Deci am fost în uh, misiune în Orientul Mijlociu uh, de pe 16 pe 19 mai. Am fost mai întâi în Iordania și apoi în Liban. Ne-am întâlnit cu autoritățile de acolo, de la nivel local, la nivel național, la nivel teritorial. Uh, am avut întâlniri um, cu diferite organizații de pe teren, cum ar fi Înaltul Comisariat pentru Refugiați al ONU sau UNRWA, această agenție creată în 1948, care se ocupă de asistența acordată refugiaților uh, palestinieni, indiferent unde se află aceștia în regiune ne-am întâlnit cu ONG-uri și, bineînțeles, și cu refugiați. Și am fost în vizită în tabere, tabere oficiale organizate, cum sunt cele din Iordania, în care există trei tabere. Am fost la tabăra de la Azrak, unde se află astăzi aproximativ 50.000 de persoane, în mijlocul deșertului, când am fost noi acolo, temperatura era de 42 de grade. Oamenii stau în locuințe sumare, uh, din uh, tablă, vă închipuiți ce temperatură era înăuntru. Deci atmosfera era de tip uh, lagăr de concentrare oarecum. Uh, Uh, deci sunt trei tabere în Iordania, dar în aceste tabere se află doar 20% de refugiații sirieni. La fel ca și în Turcia, o minoritate se află în uh, tabere. În Liban nu există tabere oficiale de refugiați, dar există așezăminte sumare, precare, care cu siguranță fac obiectul unui comerț care nu e deloc de lăudat. Se fac corturi din uh, materiale recuperate pe terenul private și se plătesc chirii între 50 și 100 de dolari pe lună și se adaugă la asta în plus uh, o sumă similară pentru electricitate. Cei care trăiesc acolo sunt familii, mai ales uh, femei și copii. Ne-am întâlnit cu, mai ales cu femei și cu copii pentru că bărbații, în marea lor majoritate, muncesc ilegal și având în vedere că aceste persoane nu au resurse, Având în vedere că un adult primește 2 dolari, 12 dolari pe zi și un copil 4 dolari pe zi, Așa că de multe ori aceste familii își trimit copiii la muncă în loc să-i trimită la școală. Deci sunt condiții, acești oameni trăiesc în condiții foarte delicate, să spunem. În Liban se află cu siguranță 1.500.000 de refugiați uh, sirieni, populația Libanului fiind de 6 milioane. În Iordania sunt 650.000 de refugiați sirieni, poate chiar mai mulți. În tabăra în care am fost noi, la Azrak, în nord-estul Iordaniei, pe lângă cei 50.000 de locuitori, uh, sau în plus de cei 50.000 de locuitori, ajung în fiecare zi 200-300 de oameni. Uh, frontierele sunt închise, mai ales cea din sud-est, dar, într-o vizită recentă, Președintele Obama a făcut presiuni asupra autorităților um, din Iordania și a obținut un acord că vor primi încă vreo 20.000 de persoane. Aceste persoane sunt uh, primite încet, încet, cam 200-300 pe zi și cei care așteaptă sunt la frontieră de partea siriană unde trăiesc în condiții oribile din punct de vedere umanitar. Sunt situații foarte dificile um, și impresionante din punct de vedere uman. Ne-am întâlnit um, și cu refugiați care trăiesc în afara taberelor, în uh, jurul capitalei Aman, unde am văzut de asemenea situații foarte dificile din punct de vedere personal oameni uh, care sunt într-o situație ilegală, în mod clar, și autoritățile pot să facă tot felul de presiuni asupra lor, dar organizațiile umanitare, ONG-urile sunt prezente și grație acestora am putut să constatăm situația acestor oameni. trebuie să constatăm că primirea refugiaților este una dintre, unul dintre aspectele crizei care afectează întreaga regiune. Economia suferă mult pentru că frontierele fiind închise, piețele s-au limitat la uh, teritoriul național și de aici uh, având în vedere toate incertitudinile legate de război și, din păcate, actualitatea în Siria este absolut dramatică, chiar ieri am uh, auzit despre noi drame în această țară. Deci, investițiile în producție ale investitorilor străini uh, nu mai sunt uh, de actualitate și din această cauză derivă o serie de evenimente contrare intereselor acestor țări. Nu sunt investiții, nu e creștere, șomajul e destul de ridicat și simțim că atmosfera se crispează și relațiile dintre cetățenii acestor țare și refugiați devin dificile pentru că oamenii se tem de concurența din partea acestor refugiați sirieni și această crispare se simte. Ne-am întâlnit cu deputați în Liban, la Beirut și um, mi s-a spus clar că autoritățile locale și teritoriale uneori nu înțeleg situația. De exemplu, un primar s-a adresat uh, ministrului de interne din guvernul libanez, a cerut subvenții pentru a face lucrări de renovare a școlii, care e vetustă, și ministrul a spus da, dacă ai refugiați, copii refugiați care vin la școala ta, putem să te ajutăm, dar dacă nu primești copii de refugiați, nu putem să-ți dăm bani. Și deci simțim aceste um, relații tensionate și ne dăm seama că asistența pe care o putem aduce noi, care e foarte limitată, refugiaților, uh, Ehm, dar, pe de altă parte, în Iordania și în Liban trăiesc și alți oameni sub pragul sărăciei și aceștia uneori pot să fie oarecum geloși pentru eh, față de ce primesc refugiații sirieni. Uniunea Europeană a reacționat foarte rapid la situația dramatică uh, din Siria prin Fondul fiduciar pentru Siria, Trust Fund for Syria, fondul care a fost creat în decembrie 2014 și din 2011 putem spune că din creditele din uh, CFM, Uniunea Europeană, fie că în ceea ce privește Iordania, a sporit ajutorul său s-a așa dublat ajutorul acordat acestui, acestei țări. Acum este în valoare de 1,3 miliarde, iar în cazul Libanului am mulțit de patru ori acest ajutor uh, și astăzi a ajuns la 980 de milioane fără a ține cont de anunțul de la sfârșitul conferinței de la Londra, care a avut loc în februarie, care a permis să se adauge un angajament de un miliard în plus. Astfel, noi am, am încercat să înțelegem ce înseamnă conceptul de compact care a fost definit la Londra. Am înțeles că e vorba de um, convenții între Uniunea Europeană și țările semnatare care trebuie să se angajeze să-și angajamente în legătură cu anumite exigențe fundamentale, cum ar fi uh, Uh, permisurile de reședință. În Liban, permisul de reședință acordă de un drept la 200 de dolari de, pers- de persoană de peste 14 ani, deci mulți refugiați sunt în situație ilegală pentru că nu pot să plătească 200 de dolari pe an pentru acest permis. De asemenea, permisul de muncă, Iordania ia măsuri pentru a facilita, uh, uh, pentru a permite refugiaților să lucreze. În Iordania astăzi lucrez de 50, 500 de mii de egipteni și dacă refugiații intră pe piața muncii în Iordania, e foarte posibil ca unii lucrători egipteni din um, Iordania să se, trebuiască să se întoarcă în țara lor. Și deci riscăm ca dificultățile să se deplaseze, deplaseze în altă parte. și uh, uh, cetățenii iordanieni care uh, cetățeni, mulți cetățeni iordanieni lucrează în țările din Golf, dar țările din Golf se confruntă cu dificultăți din cauza scăderii prețurilor la petrol și la energia fosilă. Deci această situație nu e stabilă. Am constatat faptul că în Iordania există o autoritate guvernamentală, deci guvernul ia decizii și poate să se asigure că acestea vor fi aplicate. Dar în Liban nu există președinte de 2 ani. Libanul nu are președinte de 2 ani și ONG-urile, din câte am înțeles, situația ONG-urilor este uh, foarte complexă. Am fost pe teren în, valoare, în Valea Beca, unde ne-am întâlnit cu cei care lucrează pe teren, ne-am întâlnit cu un primar care ne-a spus nu vă pierdeți vremea cu guvernul. Dacă doriți să acționați concret, trebuie să acționați aici și nu la nivel național. Ne-am întâlnit de asemenea cu uh, um, operatorul pentru um, furnizarea apei curente, am vizitat un centru de tratare a deșeurilor și un altul pentru um, apa potabilă, care primesc um, uh, finanțare din bugetul Uniunii Europene. Deci se fac anumite lucruri interesante. Am uh, discutat cu miniștrii, mai ales în Liban, uh, și aceștia ne-au spus am fi putut să facem și noi ca și turcii. Să permitem acestor refugiați să ajungă în Europa pe calea mării. Poate se gândeau la miliardul de la, obținut la Londra în comparație cu cele șase miliarde obținute de Turcia. Deci, cei de, pe, de acolo au anumite resentimente și am simțit acest lucru cu ocazia vizitei noastre. Uh, ce ne-a impresionat uh, sunt condițiile de școlarizare mm, a tinerilor. Probabil jumătate din uh, copiii acestor familii de refugiați nu merg la școală. Și când copiii nu merg la școală câteva luni sau hai un an sau doi, dar uh, în acest caz riscăm să se piardă o generație. În tabere, în tabăra în care am fost noi, la Zrac, se organizează cursuri Um, pe ture. Unii merg dimineața de la 7 la 12 și alții după masa uh, de la 12 la 17, uh, când e foarte cald, uh, nu e ușor deloc. Nu știu care e părerea colegilor, dar eu, pe mine m-a marcat un lucru și anume o întâlnire cu tineri de 17 ani, șase tineri într-o clasă care făceau câteva ore de curs și uh, profesorii încercau să-i pregătească pentru a trece examenele universitare și acești tineri ne-au pus întrebări grave. Ce viitor avem noi? Și eu mi-am mintesc de, de privirea lor tristă. Uh, își dădeau seama că poate n-au niciun viitor. Și ne putem închipui care sunt consecințele personale, dar și colective ale derivei acestor tineri. Spun că ar dori să lucreze, dar, eh, să învețe, dar nu e electricitate, așa că nu pot să eh, citească, să învețe seara. Am fost uh, la, uh, în, în, în Iordania și în Liban, ne-am întâlnit cu cei de la UNICEF și am văzut cum uh, cât de implicați sunt profesorii, dar nu sunt destule școli. Cu siguranță trebuie construite școli, dar deocamdată se învață pe ture, unii de dimineața până la prânz și alții după ora 12. Păi, unii părinți ne-au spus cât de mult apreciază condițiile în care sunt școlarizați copiii lor. Nu sunt uh, sigur că reprezintă toate familiile, dar uh, și realizările trebuie recunoscute și încurajate. Ne-am întâlnit, uh, am fost în vizită și la centre sociale, un fel de clinici în care refugiații pot să primească îngrijiri medicale și am văzut că în altul uh, Comisariat ONU pentru Refugiați folosește voluntari aleși din rândul refugiaților un voluntar pentru o mie de refugiați aproximativ care merg pe teren în, și încearcă să vadă care sunt nevoile pentru a orientat, de exemplu, femeile însărcinate spre un cabinet medical. În legătură cu școlile, nu am spus um, că, având în vedere că aceste tabere mici sunt um, pe aici, pe acolo, în Liban și uneori sunt departe de școli, deci se pune și problema deplasării până la școală. Deci trebuie poate construite uh, școli aproape de populația care trebuie școlarizată sau trebuie să existe sisteme de transport școlar. În altul comisariat ONU pentru refugiați se ocupă de refugiați. Uh, refugiații primesc cam 170 de dolari pe lună și unii beneficiari acestor alocații poate lucrează la negru și nu li se cunosc veniturile. Unii consideră că dacă primesc aceste sume, nu sunt încurajați să-și găsească un loc de muncă, deci am simțit că există o dezbatere internă, poate uh, puțin complicată. Eu în încheiere pot să vă spun că am două, două concluzii și de aici două recomandări care se bazează pe principiul încrederii reciproce. Pentru că eu cred că orice cooperare trebuie să se bazeze pe încrederea reciprocă. Deci eu cred că trebuie să cerem autorităților din, Iordan și Liban, din Iordania și Liban mai întâi cât mai multă transparență în legătură cu documentele financiare și bugetare. În acest sens, deputații libanezi cu care ne-am întâlnit um, nu m-au convins. Nu sunt convins în legătură cu veridicitatea situație bugetară din Liban, având în vedere cum funcționează guvernul, se pot face multe. Aici eu cred că Uniunea Europeană trebuie să fie foarte clară. În schimbul ajutoarelor pe care le transmitem, trebuie să cerem partenerilor noștri să aplice anumite principii mm, pe care să ne putem baza încrederea. Dar, pe de altă parte, și acesta e a doua recomandare a mea, uh, Uniunea Europeană trebuie să renunțe la isteria sa uh, birocratică, să renunțe la toată hârțogăria. UNRWA, Agenția ONU pentru Refugiații Palestinieni, n-am vorbit despre aceștia pentru că sunt și ei numeroși acolo, dar UNRWA e un fel de stat în stat. UNRWA a fost creată de ONU pentru a ajuta refugiații palestinieni. Deci există comunități palestiniene recunoscute ca atare și există școli ale UNRWA, există centre sociale ale UNRWA, eh, clinici. Bugetul UNRWA este practic eh, bugetul acestui stat în stat care participă sau finanțează solidaritatea pentru uh, refugiații palestinieni. Uh, unora are nevoie de uh, bani de la UE și mulți suntem cei care apărăm finanțarea UNRWA de către UE, UNRWA e prezentă în Gaza, în Palestina, dar și în toate țările vecine în care trăiesc comunități de refugiați. Ei bine, în 2015 Uniunea Europeană a trimis 10 controle din partea diferitelor direcții ale Comisiei la UNRWA. Uh, UNICEF-ul uh, consideră că Uniunea Europeană, dintre diferiții mm, uh, fi, finanțatori de la nivel mondial, uh, este cea care primește cele mai, cele, cele mai multe documente și informații pentru controle esante uh, și ni se spune că pentru a face față acestor nevoi de documente, de precizări, se creează locuri de muncă și UNRWA și UNICEF-ul folosesc personal specific pentru asta, dar um, șefii acestor oameni care ne-au întâlnit spun că banii ar putea fi folosiți în mod mai util dacă uh, nu ar fi investiți în uh, formalități administrative, ci în acțiuni concrete pe teren mai ales uh, acțiuni umanitare și consideră că valoarea adăugată a Uniunii Europene este oarecum erodată și resursele ar putea fi folosite în mod mai eficient. Azi dimineață am fost la Comisia pentru Control Bugetar, am participat la o prezentare a doamnei Calvinio despre performanța europeană și am um, făcut referire la ce am constatat noi în Libia și în, uh, în, în Liban și în Iordania. Uh, Uh, trebuie să fim, deci, mai exigenți, mai puțin exigenți înainte, dar uh, să fim mai stricți în evaluarea progreselor făcute față de obiective. În fine, aș dori, în calitate de președinte al Comisiei pentru Bugete, ca atunci când mergem în misiune, să putem dispune de documente simple, clare, din care să înțelegem care sunt fluxurile bugetare și financiare, ce s-a prevăzut, ce s-a realizat și ce s-a plătit în mod efectiv. Și bineînțeles spun acest lucru um, cu controlul colegilor care au fost în misiune. N-am primit aceste documente, dar ni s-au spus multe. Am primit tot felul de texte, dar noi suntem oameni care ne ocupăm de buget, de cifre. Uh, apreciem poezia și de altfel ministrul afacerilor sociale din Liban este o referință în acest domeniu și anume e poet. Iată ce am avut de spus în această dimineață în legătură cu această misiune și aș dori să mulțumesc în numele tuturor colegilor, celor două delegații ale Uniunii Europene delega- cu care ne-am întâlnit, delegația care ne-a uh, organizat misiunea în Iordania, dar și misiunii din Liban. Au organizat recepții la care au participat toți donatorii, inclusiv reprezentanții diferitelor uh, state ale Uniunii Europene și reprezentanții instituțiilor, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, sau pentru uh, Casa pentru Dezvoltarea Franței, dar și alte organisme. Cu siguranță există încă progrese de făcut în coordonare, pentru că avem finanțare din partea Uniunii Europene, dar și din partea statelor membre care fac eforturi uneori individuale. Doresc să mulțumesc președintei delegației UE cu Mașrec, doamna Matias, care a fost alături de noi și ne-a ajutat cu experiența dânsei și doresc să mulțumesc în mod deosebit secretariatului Comisiei pentru Bugete, lui Ghiomre și uh, echipei sale care ne-au ajutat foarte mult. Cred că pot să spun că a fost o misiune absolut pasionantă. Programul a fost încărcat, dar și atunci ne, ne spunem că poate uneori ar trebui să stăm puțin mai mult ca să obținem toate informațiile de care avem nevoie. Pentru mine aceste misiuni sunt foarte importante pentru că votăm bugete, sume considerabile, dar dorim să vedem și noi care e legătura între acestea și realitatea. Acest lucru e valabil pentru acțiunile externe, dar și uh, pentru tot ce se face cu acești bani în statele membre. Îmi cer scuze dacă am vorbit cam mult, dar bineînțeles acesta este doar un aspect. Sunt considerații foarte personale, cu siguranță, și acum doamna Gardia Zaval va completa spusele mele. Muchas gracias, presidente. Sí, usted ya... Mulțumesc, domnule președinte. Da, dumneavoastră ați făcut o primă prezentare a ceea ce noi am văzut în această misiune, însă aș vrea să Ă, mulțumesc și să felicit și eu la rândul meu secretariatul, pentru că e adevărat că a pregătit o misiune foarte completă, cu o ordine de zi foarte încărcată, dar am reușit să vedem la fața locului care sunt proiectele finanțate de către Uniunea Europeană și am avut întâlniri cu diferite organisme la nivel internațional care lucrează acolo și am reușit să avem și întâlniri cu reprezentanții guvernului. Deci, ordinea noastră de zi a fost foarte echilibrată și munca aceasta a secretariatului secretariatului a fost uh, susținută și trebuie să semnalăm acest lucru și de către cele două delegații pe care le avem la Amman și, la Beirut, și în Beirut deci și acestea au făcut o muncă fantastică, foarte utilă pentru a, uh, au cules toate informațiile de care aveam nevoie. E adevărat că nu informațiile ne-au lipsit, pentru că am avut foarte multe informații, foarte multe cifre, care au fost destul de greu de compilat și de înțeles pentru a ști exact ce anume s-a promis, ce anume s-a plătit și așa mai departe. Deci nu ne putem plânge de o lipsă de informații, ci de organizarea acesteia. E adevărat că aceste, această muncă este foarte importantă în, în momentul în care noi discutăm aici la comisii, discutăm amendamente, în momentul în care găsim anumite marje pentru a mai uh, uh, suplimenta anumite linii bugetare cu un milion pe aici, cu un milion pe acolo. E important asta. Însă în momentul în care știm exact ce anume înseamnă aceste cifre, e clar că uh, dimensiunea este total diferită și cred că asta o putem vedea la fața locului următoarele negocieri vor fi uh, mult mai simple și vom reuși să ajungem mult mai repede la un acord pentru că am văzut concret în ce fel banii pe care îi alocăm pot face o diferență reală la fața locului. Am văzut condițiile în care trăiesc refugiații, am văzut condițiile în care locuiesc oamenii atât în Liban cât și în Iordania și am văzut că banii pe care noi îi negociem aici put, permit finanțarea anumitor spitale, anumitor uh, școli, uh, uh, anumite stații de epurare a apei, potabile și așa mai departe. Nu e suficient, însă e totuși un ajutor, un ajutor însemnat. Și deși în momentul de față refugiații se află în condiții foarte precare de viață, uh, ce s-ar fi întâmplat cu ei dacă nici măcar Uniunea Europeană nu ar fi făcut acest efort, acest efort economic pentru a-i ajuta într-un fel sau altul. De aceea cred eu că trebuie să susținem în continuare, din punct de vedere bugetar, aceste țări după cum spuneam, uh, e vorba de fonduri nu doar pentru refugiați, ci e vorba și de un mesaj, un mesaj pe care Uniunea Europeană încearcă să-l trimite. Este un sprijin nu numai pentru refugiați, ci pentru fiecare dintre acele persoane vulnerabile care ajung în Iordania și în Liban, pentru că nu știm cum anume putem face această diferență uh, ajutorul nostru trebuie să fie acordat dincolo de origine, de sex, de vârstă, indiferent. Trebuie să fim conștienți de faptul că viitorul acestor oameni e un viitor foarte nesigur. Și clar că mm, am, ne amintim cu toți întâlnirea noastră cu acești tineri de 17 ani care ne spuneam la ce servește viața mea, la ce voi, ce voi face eu pe viitor, când anume voi avea vreodată posibilitatea să merg, eu știu, la o universitate. E clar că a fost o întâlnire foarte, foarte tristă și uh, E clar că putem înțelege dificultățile cu care se confruntă aceste familii, trăiesc în condiții lamentabile și se bize pe Uniunea Europeană pentru a găsi o soluție la rădăcina problemei. E clar că aici noi venim cu un ajutor de tip umanitar, însă atâta vreme cât nu se rezolvă problema din Siria, atunci uh, nu vom reuși să ajungem la un rezultat durabil. Și să sperăm că poate într-o bună zi acești tineri își vor, își vor regăsi uh, zâmbetul. În orice caz, în momentul de față, noi trebuie să le asigurăm educație și din cei 450.000 de tineri care sunt acum ca și refugiați în aceste țări, 200.000 dintre ei merg la școală și se pare că uh, în septembrie va exista posibilitatea de a-i școlariza pe toți Până nu de mult acest lucru ne se părea inimaginabil. Însă acum putem să facem acest lucru, așa că trebuie să susținem această inițiativă. Condițiile în care trăiesc acești oameni sunt foarte, foarte grele. Totul se poate îmbunătăți și e clar că trebuie să cerem mai multe din partea guvernelor, mă rog, în fine, autorităților, nu neapărat guvernului din, din Liban și din uh, Iordania. Uniunea Europeană, prin politica noastră de control uh, și de verificare, uh, nu e neapărat un model demn de urmat, însă în orice caz trebuie să recunoaștem faptul că eforturile pe care le facem împreună cu reprezentanții acestor țări pot să vină și să ușureze viața de zi cu zi a acestor refugiați. Libanul, cu populația sa originală de patru milioane, patru milioane și un pic, a primit mult mai mulți refugiați decât întreaga Uniunea Europeană, proporțional vorbind. Așa că ar fi poate bine să ne gândim la asta și la medităm. Oui. Președintele, da. Domnul Marji, vă rog. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o E adevărat că e un exercițiu destul de dificil, chiar un pic periculos, având în vedere complexitatea situației în Iordania, în Liban și având în vedere, și trebuie să spunem și asta, uh, încărcătura emoțională pe care a cuprins-o uh, această misiune. Acum, în ceea ce mă privește, am călătorit în Liban și în Iordania aducând cu mine și anumite idei politice uh, ale Uniunii Europene, ale statelor membre, care au au preferat să mențină la distanță refugiații pe care poate am fi preferat mai degrabă decedați decât pe teritoriul nostru. Și alegerea aceasta de a externaliza condițiile Uh, de securitate, indiferent de costurile pe care trebuie să le plătim sau pe care trebuie să le plătească aceste țări. Și am văzut, am văzut că aceste costuri pentru aceste țări, uh, Turcia, Iordania, Libanul, sunt costuri foarte, foarte mari. Și aceste țări nu au ales condițiile lor geografice, n-au ales să se găsească la frontiera cu o țară astăzi distrusă de război, Siria. Nu aceste țări au ales să se afle în miezul uh, conflictului și nu au ales să trebuiască să plătească consecințele unor orientări nesăbuite ale uh, comunității internaționale și ale neputinței de a rezolva problema siriană și de a restabili pacea. Acestea fiind spuse, aș vrea să mă limitez la câteva învățăminte pe care am să le împart în patru categorii. Mai întâi, în ceea ce privește Uniunea Europeană și mai ales uh, prezentările ce au fost făcute de către delegațiile Uniunii Europene la fața locului, pe care doresc de asemenea să le, uh, cărora doresc să le mulțumesc. Colegul, colega noastră tocmai a spus acest lucru. Sprijinul bugetar al Uniunii Europene este absolut necesar pentru refugiați și ar trebui ca acesta să fie suplimentat, pentru că fără acest sprijin, și am văzut asta la fața locului, uh, nevoile de bază, nevoile vitale nu pot fi acoperite. Dacă Uniunea Europeană este la uh, înălțime în ceea ce privește dimensiunea umanitară, putem totuși sublinia faptul că aceasta este absentă la nivel politic. Și trebuie să ne gândim la asta. Trebuie să ne gândim la neputința noastră politică și diplomatică. Acum, în ceea ce privește Iordania, principalul învățământ este apelul lansat de către Iordania pentru ca noi să avem un adevărat parteneriat care să depășească sfera economică și să ajungă la sfera politică. E clar că Iordania are un rol esențial în materie de stabilitate internațională, are un rol uh, și istoric în uh, menținerea păcii. Însă ce constatăm? Constatăm că investițiile economice, încrederea, actorilor economici europeni uh, lipsesc. Și mai mult decât oricând, Iordania are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de transferul anumitor cunoștințe, are nevoie de investiții, pentru că aceasta este condiția sine qua non pentru a avea o coeziune în întreaga societate din Iordania. Acum, în ceea ce privește Libanul, pot să vă spun că sunt neliniștit. Așa cum a spus și dumneavoastră, Libanul reprezintă cam 6 milioane de locuitori. Și astăzi au 2 milioane de refugiați de, și refugiații palestinieni. În Europa, nouă ne teamă de o forță de destabilizare pe care ar reprezenta un aflux masiv de refugiați. Dar gândiți-vă, 2 milioane de refugiați într-o societate a cărei, a cărei rată de creștere într-un timp foarte scurt a trecut de la 9% la o rată de creștere negativă cu peste 20% din populație care trăiește sub pragul de sărăcie, cu un război civil uh, în vecinătate, cu niște condiții de coeziune pentru societate care sunt în continuare foarte fragile. Dacă Libanul nu regăsește rapid acea cale necesară spre dezvoltare, atunci eu cred că Libanul va intra într-o perioadă deosebit de periculoasă, cu atât mai mult cu cât structurile de stat ale Libanului sunt astăzi foarte slabe și că serviciile publice sunt uh, deosebit de uh, uh, slabe. Deci, cu tot respectul pe care l-am față de prietenii noștri din uh, continentul african, când mă uit la situația din uh, Orientul Mijlociu și mai ales din aceste țări, am impresia că mergem spre un fel de africanizare a acestor țări. Și asta ne, ne liniștește. Trebuie să fim conștienți de asta și trebuie să înțelegem care vor fi consecințele. Mulțumesc. Aneli Iatenmachi. Doamna Iatenmachi, Aneli. Se, mikä tuolta matkalta ja erityisesti mieleen on tietysti se, minkä me jokainen tiesi. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că starea de spirit după această misiune nu a făcut decât să întărească ceea ce știam deja înainte de misiune. Când vedem la fața locului situația este dificilă, înțelegem că viața de zi cu zi a refugiaților este complicată. E foarte cald, și nu, nu vreau să mă refer nici la lipsurile de zi cu zi, condiții uh, dificile de cazare, de școlarizare și așa mai departe. Aș dori să mă refer la un aspect și să fac o comparație. Am participat de asemenea și la misiunea ce a fost organizată în Turcia și acolo am, și am văzut anumite tabere de refugiați. Și acolo, într-adevăr, existau niște condiții deplorabile. Însă, trebuie să recunoaștem un lucru. Dacă e să facem o comparație, plecând de la aceste două misiuni, de la aceste două delegații, pentru că nu am alt punct de referință pentru a crea o altă comparație, trebuie să subliniez faptul că, de fapt, condițiile în Iordania și în Liban sunt mult mai proaste, mult mai proaste decât condițiile uh, din Turcia. Și reprezentanții Națiunilor Unite ne-au spus că se confruntă cu tot felul de probleme, mai ales violență. Refugiații nu sunt acceptați nu sunt acceptați uh, cu aceeași deschidere ca și în Europa. Ceea ce e o sursă de tensiuni. Noi în Europa am criticat faptul că refugiații erau tratați în mod inacceptabil în Turcia. Dar, ca urmare a acestei delegații la fața locului, văd că, constat că aceste critici sunt întemeiate, sunt justificate. Adevărat, da, sunt probleme, sunt uh, dificultăți, însă noi am uitat ceea ce se întâmplă, de fapt, înainte de toate, ceea ce se întâmplă în Liban și care este comportamentul oamenilor față de refugiați. Ei același lucru, nu vor refugiați. Nu vor, exact ca și în Europa. Însă acolo trebuie totuși să fie ajutați și aș dori ca politica de vecinătate a Uniunii Europene să țină seama și de situația actuală. Noi întotdeauna ne dorim să criticăm ce se întâmplă acolo. Se spune de multe ori că da, lucrurile merg prost și că de fapt în Uniunea Europeană lucrurile merg bine. Dar după părerea mea, ar trebui să notăm progresele înregistrate în aceste țări. Să observăm că lucrurile s-au îmbunătățit, spre exemplu, Libanul, Turcia, Iordania, chiar dacă în continuare se confruntă cu probleme, în ciuda acestora, aceste țări ajută totuși refugiații. Există o adevărată comunitate care face mult mai multe eforturi decât ceea ce facem noi, europenii. Ori noi suntem bogați și pretindem că suntem o comunitate de valori. Asta ar trebui să ne dea de gândit și să înțelegem cum anume transpunem valorile teoretice și în practică, cum anume le concretizăm. Eu cred că mai trebuie să mai subliniem încă un alt punct. Trebuie să ne gândim la felul în care Uniunea Europeană trebuie să-și acorde ajutorul și ajutorul acesta trebuie să se facă prin intermediul unor organizații europene, nu trebuie create organizații uh, europene proprii, pentru că nu avem expertiza necesară. Națiunile Unite sunt deja la fața locului, au personalul necesar și dacă acordăm mai multe fonduri, ar putea să facă eforturi și mai multe pentru a utiliza aceste uh, fonduri. Și dacă avem o expertiză europeană în domeniu, foarte bine și frumos. Dar dacă punctul de plecare este că noi trebuie să tot creăm tot felul de organisme și entități, e clar că asta cere timp și mai mult decât atât, de fiecare dată trebuie să înveți și înveți și din greșeli. Așa că mai bine să ajutăm Națiunile Unite, UNICEF, alte organizații de acest tip care fac deja la fața locului o muncă de calitate în niște circunstanțe deosebit de grele. Chiar eu mă întreb dacă aș rezista dacă aș rezista uh, și dacă ar trebui să fac această muncă umanitară în aceste tabere de refugiați, dacă aș fi la înălțime. Sincer, nu mă pot uh, lămuri dacă am un răspuns pozitiv sau negativ. E foarte, foarte greu. Și când ne mai gândim și la munca pe care o depunem, de fiecare dată ne dorim progres, de fiecare dată ne dorim un impact real. Însă nu e întotdeauna cazul. Uh, nu știu cum am putea rezista în condițiile care există acolo la fața locului, pentru că lipsesc foarte multe lucruri și de multe ori ni s-a spus în vizita noastră că ei nu trebuie să se gândească la ceea ce le lipsește, ci să-și canalizeze energia înspre viitor, să aibă o abordare pozitivă, orientată spre viitor și poate că și noi la acest nivel filozofic ca și europeni am putea să tragem niște învățăminte. Din resursele pe care le avem, în mod clar putem face mai multe și mai bine și nu trebuie neapărat să sporim fondurile întotdeauna, ci mai degrabă să dăm dovadă de bun simț. Mulțumesc! Și vreau să mulțumesc de asemenea și președintelui delegației noastre și tuturor membrilor secretariatului și am speranța că veți transmite mulțumirile noastre și delegațiilor Uniunii Europene din Amman și din Beirut, pentru că munca lor a fost extraordinară și trebuie să subliniem acest lucru. De fiecare dată când particip la o misiune, la o deplasare, pot să vă spun că n-am beneficiat întotdeauna de sprijinul celor de la fața locului care să cunoască atât de bine situația, care să fie atât de implicați. Și în acest caz, în această misiune, într-adevăr, merită mulțumirile noastre cele mai sincere. În orice caz, în general, această misiune a fost una foarte fructuoasă și nu ne mai rămâne de sperat decât un lucru, și anume ca Uniunea Europeană să facă eforturile necesare pentru a contribui la restabilirea păcii în Siria, fără de care situația pe ansamblu nu se va îmbunătăți. M-am întâlnit, am fost acolo și cu domnul Fernandez, care însă nu este în sală. Aș dori să dau cuvântul colegilor care nu au participat la această misiune. Domnul Sanioso, mulțumesc, domnule președinte. Cu mare atenție am ascultat ce s-a spus, ce a spus uh, dumneavoastră mai ales uh, în legătură cu această deplasare în uh, Iordania și în Liban. Mie mi se pare că ne-ați descris foarte bine situația și Mm, descrierea dumneavoastră coincide uh, foarte bine cu cea a colegilor care au vorbit după aceea și trebuie să spun că am fost foarte impresionat. Um, de exemplu, uh, e foarte greu să uh, fii întrebat, de exemplu, sau să pui o întrebare unui tânăr de 17 ani uh, și uh, de fiecare dată să uh, își aibă astfel de îndoieli în legătură cu viitorul său. Uh, Ehm, Iordania eh, și Libanul au luat foarte mulți eh, refugiați eh, sirieni, dar trebuie să ne gândim la ce se întâmplă în Siria. Antevorbitoarea a spus că nu este vorba despre diplomație, ci despre politică externă și dacă am avea această posibilitate de a acționa la nivelul politice externe, ar trebui să tăiem răul de la rădăcină, pentru că criza și războiul din Siria are consecințe asupra Turciei, asupra Libanului și asupra Iordaniei. Și s-a, această criză, acest război s-a transformat uh, într-o uh, situație de amploare. Eu chiar am fost uh, la Damasc și cred că din perspectivă umanitară ar fi foarte bine dacă Uniunea Europeană ar putea să se uh, implice, mai ales în situația din spitale. Am văzut uh, copii de 13-14 ani uh, uh, cărora li s-au amput, amputat mâinile sau picioarele. Am văzut uh, tineri de 17 ani care uh, sunt țintuiți la pat în aceste uh, spitale, care au uh, uh durere atât de mare încât nu se mai poate uita nici mama lor la ei. Deci trebuie să ne gândim la toate aceste situații îngrozitoare și când uh, ne confruntăm cu această situație, atunci uh, trebuie să ne dăm seama că trebuie să acționăm uh, cât mai urgent cu putință și, de asemenea, am mai asistat la o situație Uh, uh, site-uri uh, UNESCO, uh, precum Palmira, sunt uh, în primejdie. Uh, locuitorii de acolo și-au uh, Uh, părăsit casele și călugării au părăsit uh, uh, mănăstirile și încearcă acum din aceste ruine să construiască noi locuințe sau noi adăposturi. Trebuie să vă dați seama și să vedem unde are loc războiul și unde s-a strămutat războiul, ca să spunem așa. Mulțumesc! Ne-am întâlnit și cu reprezentanți Uh, de la reprezentanța Europei în Siria și în Liban. Și ambasadele, practic toate ambasadele europene au fost uh, închise de la începutul uh, conflictului din Siria. Practic doar Cehia și-a păstrat ambasada deschisă la fața locului. E clar că din punct de vedere umanitar situația este dramatică. Orașul Alep este pur și simplu răvășit și front, uh, și, și granițele au fost închise și deci în Siria au loc mișcări de populații, strămutări uh, de populații care se află într-o situație absolut disperată. Și convoaiele umanitare sunt strict controlate de către, uh, de către guvernul sirial, ceea ce îngreunează foarte mult situația la fața locului, dar aveți mare dreptate atunci când spuneți că trebuie să insistăm, să cerem cu insistență ca aceste uh, convoie umanitare să ajungă la uh, populația siriană care are uh, atâta nevoie de aceste ajutoare umanitare. Domnul Böge. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare extrem de interesantă care a Uh, fost uh, marcată și de uh, impresiile foarte puternice cu care ați rămas în urma acestei deplasări și ceilalți colegi au făcut acest raport și când am primit delegația, când s-a făcut raportul delegației din Turcia și și de această dată colegii au spus că nu și-ar dori să mai repete o astfel de experiență. Atât de mult e impresionat aceste vizite. Aș dori să mă refer la două, trei teme care, din punctul meu de vedere, vedere sunt foarte importante uh, în ceea ce privește activitatea noastră bugetară și mm, provocările bugetare care ne așteaptă pe viitor. Uh, totuși să nu uităm că aceste țări se află în imediata vecinătate a Siriei și se află într-o situație disperată. Și până la urmă trebuie să recunoaștem și chiar un antevorbitor s-a referit la acest lucru, trebuie să recunoaștem că uh, aceste țări fac mult mai mult decât uh, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene din punctul de vedere al ajutorului umanitar. Deci cred că ar fi foarte bine să ne gândim care este liantul care ne mai unește pe noi, care sunt uh, principiile și valorile fundamentale care lipsesc din Uniunea Europeană, având în vedere aceste evoluții uh, la nivel uh, mondial. Dacă ne gândim la finanțarea acestor măsuri, mi-am dat seama că până la toamnă toate activitățile pe care le, le-am finanțat, deci până în uh, toamnă cu uh, promisiunile, cu angajamentele bugetare pe care le-am făcut, uh, acțiunile pot fi derulate. Dar să nu uităm că este vorba de decizii din 2015, însă acum trebuie să luăm decizii pentru ce se va face în anul viitor. De vorba, de exemplu, școlarizarea pentru copii și pentru tineri, care nu ar trebui la sfârșitul anului școlar să nu mai poată meargă de la toamn, din toamna următoare la școală, pur și simplu pentru că lipsesc mijloacele financiare. Uh, ar trebui să planificăm mai bine uh, acordarea de asistență umanitară la uh, nivel internațional. Și vă dau acum câteva cifre. Fondul ONU, fondul de urgență, 214 de milioane în 2014 și în 2015 a fost cu 70 de milioane mai puțin, totuși în toiul crizei respective. Întrebarea uh, care se pune este dacă vom reuși să obținem uh, o mai bună planificare financiară și deci care este contribuția pe care o poate aduce Uniunea Europeană din bugetul său uh, pentru a sprijini aceste activități finanțate de către uh, ONU, aceste proiecte și uh, comisia sigur nu poate să-mi dea un răspuns concret astăzi, dar aș dori să îmi spună cum vede situația pe viitor. Deci uh, trebuie să ne um, uh, coroborăm uh, aceste angajamente bugetare pentru că um, nu trebuie uh, să ne gândim uh, doar la situații de urgență, ci trebuie să ne gândim că situația se prelungește, se eternizează. Um, l-am ascultat pe domnul Gaier în legătură cu bugetul 2017 și cadrul financiar, bugetar Uh, s-a vorbit despre fondul financiar, despre Africa, care suferă de pe urma finanțării insuficiente din partea statelor membre. Uh, ne aflăm într-o situație critică încă și uh, putem spune că noi, Uniunea Europeană, ne aducem o contribuție minimă și după aceea trebuie ca statele membre să vină cu o finanțare suplimentară. Altfel nu se poate și trebuie să fim foarte clar, dacă situația nu se schimbă, este prima sau ultima dată când uh, voi vota pentru uh, punerea rezervă rezervă acestor uh, fonduri. Pentru că să nu uităm că Parlamentul European, pe picior de egalitate cu Consiliul, își dă acordul uh, la votarea bugetului. Deci, în ceea ce privește fondul de urgență, iată ce aveam ce spun. Apoi, în ceea ce privește situația pe termen mediu și lung, există țări într-o situație atât de dificilă precum uh, Iordania, Libanul, care au și probleme interne, uh, cum putem să ajutăm aceste țări care se află totuși nu foarte departe de noi, ca ele să nu ajungă la o situație de uh, faliment, deci de stat falimentar. Uh, deci cum putem uh, le ajuta pe termen uh, mediu și lung ca ele să ajungă la o situație de stabilitate? E vorba de politica bugetară, de cadrul financiar multianual. Nu refer doar la resursele financiare, ci trebuie să ne gândim care este contribuția noastră politică, strategică pe care o putem aduce, pentru că e vorba totuși, trebuie să recunoaștem că aceste instrumente comerciale nu ajung pentru a ajuta aceste țări să se stabilizeze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 Uh, și, domnule președinte, să nu uităm că suntem în uh, mijlocul procedurii bugetare 2017. Sigur, se vorbește foarte mult despre tema refugiaților. E o temă foarte complexă, ceea ce aduce, va aduce la o amânare a votării uh, proiectului de buget 2017. E normal, dar să nu uităm că doamna Mogarini, împreună cu domnul Timmerman, s-au anunțat că la începutul lunii iunie urmează să facă o propunere de amploare în ceea ce privește investițiile în Africa de Nord uh, și în vecinătatea apropiată a Uniunii Europene. Au anunțat, de exemplu, contribuții, uh, mobilizări bugetare tocmai pentru uh, a face față acestei crize a migranților. Deci Comisia va face această propunere Uh, această propunere politică cumva de anvergură și nu doar bugetară. Uh, aștept cu nerăbdare să văd care este gradul de flexibilitate pe care Comisia îl va permite, dar uh, în orice caz, doamna Mogarini a anunțat că la începutul iunie-iunie va face această, um, această propunere, deci nu așteaptă să vadă dacă Regatul Unit va ieși sau nu din Uniunea Europeană și după aceea Uh, la ședința din 28 iunie, uh, Consiliul European va discuta această propunere. Iată care este marja noastră. Consiliul European nu poate legifera. Noi legiferăm. Și deci trebuie să ne gândim uh, dacă Mm, șefii de stat și de guverne, datorită simpatiei uh, pentru uh, anumite persoane sau personalități, uh, își permite să legifereze în locul nostru. Poate ar trebui să dăm Consiliul în judecată la Curtea de Justiție. Nu putem permite o astfel de situație. Și se mai pune o întrebare. Vom permite o astfel de atitudine sau până în 20 iunie nu avem posibilitatea să uh, sfătuim Comisia să nu negocieze uh, doar cu Consiliul și să ignore complet Parlamentul sau dacă nu am putea folosi acest timp până în 20 iunie pentru a avea o poziție fermă pe această temă, pentru că e o, o uh, situație în care uh, e nevoie și de contribuția noastră, nu doar de a Uh, Consiliul European. Dacă nu intervenim, atunci uh, vom fi cantitate neglijabilă. Mă, chiar mă interesează să văd care este fondul la care va recurge uh, Comisia. Pentru că nu va avea nevoie doar de avalul Consiliului, ci și de votul Parlamentului European și al Comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! În această dupămasă vom discuta amendamentele la raportul colegului, colegilor Olbricht și Toma. Dar, din câte am înțeles, votul va avea loc la sfârșitul lunii iunie. Da, iată o adevărată temă de dezbatere. Doamna Niriada. Aș dori să mulțumesc colegilor care au participat la această misiune pentru că uh, nu ai cum să înțelegi situația la fața locului dacă nu trimiți oameni acolo. Când luăm decizii, trebuie să ținem cont de situația la fața locului. Sunt de acord cu ce spunea antevorbitorul în legătură cu uh, formare, cu educație și trebuie să ne asigurăm că există uh, posibilitatea de a asigura uh, școlarizare pentru copii și pentru tineri Uh, pe termen lung, pentru că așa începe, dacă nu, prăpastia sau trapa sărăciei. Și în aceste situații de soluționare a conflictelor trebuie să ne gândim la aceste soluții de, pe termen lung pentru a permite copiilor să învețe la școală, pentru că dacă nu, uh, vom uh, crea condițiile pentru o situație care va continua la nesfârșit. Deci cred că trebuie să avem o viziune pe termen lung, o viziune strategică, să vedem cum putem să folosim uh, instrumentele pe care le avem uh, la dispoziție pentru a permite o această viziune pe termen lung. Aș dori să mulțumesc încă o dată colegilor pentru prezentare. Mulțumesc, doamna Andriada. Înainte am vorbit, uh, am, i-am citat pe participanți, l-am uitat pe Siegfried Mureșan, sper că mă va ierta, și el a participat la această deplasare. Mulțumesc pentru tot ce ați spus că a fost vorba despre colegi care au participat la această misiune sau că nu. În orice caz, cred că fiecare dintre noi uh, poate să aprecieze gravita- uh, gravitatea acestei situații. Vom pregăti în orice caz un raport de misiune care va fi prezentat cu ocazia unei reuniuni ulterioare. Eu am uh, schițat câteva informații pe care le-am pus online aseară ca să nu uit uh, toate aceste date, dar uh, ascultând-o pe colega Katia Zabal, uh, colega Iatenuachi, domnul Berghe, cred că trebuie să îmbogățesc acest raport și că împreună trebuie să îmbogățim acest rezumat și să venim cu propuneri concrete. Poate că avem, iată, o pârghie de influență pentru a crea un nou avânt, așa cum spunea colegul Rainer Böge. În ce privește CFM-ul, nu putem spune că Europa a dat dovadă de prea multă clar viziune. În CFM-ul 2014-2015 au fost reduse creditele pentru uh, MIF și pentru acțiunile în favoarea migranților și a refugiaților. Ori totuși uh, trecuse anul 2013 și anul 2011. Europa n-a știut să anticipeze toată această criză care s-ar putea să nu se termine sau e probabil că nu se va încheia prea repede și ale cărei consecințe sunt foarte grave. Europa, dacă își respectă valorile, trebuie să considere că această situație este o adevărată ofensă la adresa valorilor europene, deci vom mai discuta despre acest subiect. Am fost acolo și pentru a verifica cele spuse de doamna Mogherini. Când a venit la Strasburg, a spus că, Uniune, că atunci când Uniunea Europeană face promisiuni financiare, uh, aceasta se transpune imediat în faptă prin proiecte finanțate, concrete. Sper că vom putea să mai verificăm astfel de afirmații, pentru că vedem, totuși constatăm că 80% din creditele uh, de la CFM se întorc la statele membre în cadrul pe politicii agricole comune, ale uh, politicii de coeziune și așa mai departe. Uh, acest mod de a împărți banii nu face decât să aducă Europa într-o situație de criză și de neputință. Refugiații cu care ne-am întâlnit ne-au spus cu toții că vor să se întoarcă acasă și că nu vor putea face decât atunci când va domni din nou pacea în Siria am, ne-am împărțit în două grupuri. Luni seara, pe drumul de întoarcere înspre Aman, ne-am oprit la Zatka, care este un cartier periferic din uh, Aman. Eu am fost în grupul care s-a deplasat la etajul 5 al unei clădiri, 82 de trepte. Nu spun asta pentru mine, ci pentru oamenii care locuiesc acolo. E vorba de o familie siriană cu șapte copii adulți, dintre care șase handicapați motor. Unul dintre ei chiar tetraplegic, paralizat, fără lift, bineînțeles. Tatăl era, cum să vă spun, ne-a pus o întrebare extrem de pertinentă. M-a întrebat ce face Europa pentru a pune capăt masacrării copiilor și adulților în, în Siria. Și vedem că soluția nu are cum să fie decât politică. Mă întreb însă dacă Europa își aduce contribuția la această soluție politică. Vedem cât se implică americanții, americanii, vedem cum se implică Putin, vedem uh, rolul Iranului, al țărilor uh, din Golf, care finanțează înarmarea din Siria. Mă întreb însă ce face Europa. Deci, dincolo de aspectele umanitare, la începutul secolului 21, poate că Europa ar trebui să se pregătească să dea dovadă de mai multă voință politică. Dar e o altă temă. Însă, cred că Parlamentul European ar trebui să fie forul în care au loc uh, astfel de dezbateri. Sper, în orice caz, ca fiecare dintre noi să participe la această dezbatere, fără să așteptăm ca Consiliul să ia decizii și ca Parlamentul uh, ca un uh, ca un, un, un uh, funcționar sau un grefier să consemneze cele însemnate. Mulțumesc pentru participarea la această dezbatere, vă mulțumesc pentru intervențiile foarte animate. Aș dori să mulțumesc și comisiei sau secretariatului comisiei noastre, care va continua pregătirea proiectului de raport. Putem trece acum la proiectul de buget rectificativ 2016, al doilea proiect de buget. Raportorul este colegul nostru José Manuel Fernandez. Din păcate nu poate participa la ședința din această dimineață și m-a însăcinat să-l înlocuiesc. E uh, o misiune care mă flatează, dar care mă și sperie îi voi, voi, voi lua locul raportorului general pentru bugetul 2016. E vorba de un buget rectificativ clasic de primăvară, ă, se face proiectul de buget pentru un anul următor, de obicei primăvara, dar trebuie să mai așteptăm pentru că Comisia dorește să Uh, își uh, mm, perfecționeze estimările pentru criza refugiaților și a migranților și deci Comisia nu va putea face să ne facă o propunere concretă înainte de sfârșitul lunii iunie. Deci, e vorba, va fi vorba de estimări sau de previziuni de vară și nu de primăvară, ca de obicei. Pe baza conturilor anuale provizorii ale anului 2015, stabilite în 21 martie 2016, Comisia va propune trecerea la bugetul 2006, excedentul de executare a bugetului 2015, 1,3 miliarde de euro respectiv, ceea ce va duce la o scădere a contribuțiilor naționale la buget. Deci, e o veste bună pentru bugetele naționale, care însă nu are niciun buget, un impact asupra bugetului Uniunii Europene. Însă, Poate ar fi bine să îl rog pe domnul Silvanu Presa, director la Direcția Generală de Bugete de la Comisie, să ne prezinte în linii mari acest buget rectificativ numărul 2, după care vă voi transmite contribuția domnului Fernandes. Domnul Presa, aveți cuvântul. Mersi, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, um, acesta este un buget rectificativ clasic prevăzut de articolul 18 din regulamentul financiar, care trebuie să fie gata cel târziu la 15 zile după bugetul previzional la sfârșitul lui martie. Surplusul prezentat care trebuie bugetat respectă o metodologie prevăzută în regulamentul privind resursele proprii. Memorandumul de ex, cu explicații care însoțește bugetul, ă, proiectul de buget ă, arată cum se face acest calcul și care este originea surplusului. Deci, în primul tabel inclus în uh, memorandumul explicat relativ la proiectul de buget spune că punctul de plecare este diferența dintre uh, cheltuieli și, plă- și uh, uh, intrările de la buget uh, și venituri în compara- din 2015 în comparație cu uh, veniturile obținute în acest an. Și se ține cont de um, anularea uh, unor uh, credite de plăți uh, care au fost transferate din 2014 pe 2015, dacă nu au fost folosite complet și, de asemenea, includ um, plăți autorizate din bugetul 2015 care au fost transferate pe anul acesta, 2016, pentru că acești bani rămân practic uh, în contabilitate și permit finalizarea punerii în aplicare conform condițiilor prevăzute în regulamentul financiar. Rezultatul acestei metode de calcul este un surpris de 1,3 miliarde, aproape 3 pătrimi din surplus Ehm, își are originea eh, sau mm, sunt eh, cauzate de venituri. Restul ehm, sunt venituri din amenzi care au devenit definitive după ultimul buget rectificativ din 2015, la sfârșitul anului, și încă o parte reprezintă sumele nefolosite la nivelul cheltuielilor și acestea se regăsesc în al doilea tabel um, din uh, explicațiile care însoțesc uh, acest um, proiect de buget rectificativ. Majoritatea surplusului legat de venituri uh, este din um, resurse proprii și are legătură cu resursele tradiționale, TVA și resursa din venitul național brut, și un element care afectează rezultatul este rata de schimb în momentul în care au fost colectate resursele. Sunt resurse care sunt colectate în mod regulat uh, de lungul anului, al lunar, sunt plătite în moneda națională, deci pentru statele membre din afara zonei euro în uh, monedele lor și Apoi uh, se face conversia în euro conform uh, ratei de schimb uh, din momentul respectiv. Și de aici rezultă anumite diferențe între estimarea prevăzută în buget a venituri și sumele colectate și rezultă astfel o diferență între sumele estimate inițial și rezultatul obținut până la urmă la sfârșitul anului re, um, calcularea făcută anual a rabatului britanic pe, deci um, are loc pentru că acest rabat este prevăzut mai inițial pentru perioada de 5 ani Deci trei pătrimi din surplus uh, se datorează veniturile, 180 de milioane um, sunt din amenzi care au devenit definitive, iar din cheltuieli avem o subimplementare în valoare de 187 de milioane. Mai mult de jumătate din această sumă de cheltuieli nefăcute sunt cheltuieli administrative ale instituțiilor uh, altele decât Comisia, și pentru a, ca să înțelegeți uh, ce înseamnă această sumă, com, Comisia nu a făcut 92 de milioane cheltuieli mm, și 94 de milioane au fost pentru celelalte instituții. Având în vedere bugetul pe care îl are pus de, în aplicare Comisia, această sumă este de 37 de ori mai mare decât uh, sumele de, pentru care sunt responsabile celelalte instituții. Iată, am încercat să explic pe scurt ce include bugetul rectificativ numărul 2. Uh, regulamentul financiar prevede că acest buget poate să um, fie doar legat de surplusuri, nimic altceva și în legătură cu proiectul de aviz al raportorului, doresc să spun că mă bucur de recomandarea raportorului și, recomandările raportorului și Comisia speră că în urma acordului uh, între uh, din, din Consiliu, bugetul rectificativ uh, va putea fi adoptat cât de rapid. Sper că se va crea aceeași dinamică ca și anul trecut cu bugetul rectificativ și astfel putem spera numai bine pentru restul procedurii pentru buget, proiectul de, și pentru proiectul de buget 2017. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră, spune președintele. Ați, uh, uh, am pierdut suspensul acum pentru că ați spus deja care este poziția raportorului pe care tocmai doream să o prezint colegilor. Într-adevăr, José Manuel Fernández. uh, propune să luăm act și să aprobăm uh, proiectul de buget rectificativ numărul 2 pe 2016. Cere încă o dată statelor membre să profite de ocazie, uh, de ocazia faptului că primesc înapoi 1,3 miliarde de euro pentru a-și onora angajamentele și pentru a contribui mai ales la fondurile uh, fiduciare, imediat fondul pentru Africa, fondul pentru Turcia, pentru a ne permite să facem față crizei refugiaților despre care am vorbit mult în această dimineață, ca și după uh, misiunea noastră în Iordania și în Liban. José Manuel Fernandez insistă că în locul ajustării contribuțiilor bazate pe veniturile naționale brute, bugetul Uniunii să poată să refolosească, să repartizeze în altă parte orice excedent uh, din sub executarea creditelor sau din amenzi și sper că această chestiune va fi rezolvată odată cu revizuirea cadrului financiar multianual, pentru că aici, de fapt, distribuim dividende statelor membre și, pe de altă parte, adunarea generală nu a aprobat uh, conturile. Lucrăm la un document provizoriu, provizoriu și Europa, care uh, este un model de rigoare contabilă, um, lichidează de această dată așa ușor, uh, în interesul statelor membre, aceste excedente, dar în același timp conturile sunt provizorii și nu au fost uh, semnate de Curtea de Conturi. Acestea fiind spuse, uh, și sperând că am prezentat fidel poziția raportorului general, dragi colegi, Vă dau cuvântul. Cine dorește să spună ceva? Nimeni? Atunci ne oprim aici. Deci raportul domnului Presa a fost convingător. A răspuns tuturor întrebărilor pe care le-am fi putut pune. Dar poate am și eu o întrebare, domnule Presa. Avem un sol pozitiv la operațiunile de schimb uh, de Uh, monede, 182 de milioane. Care sunt principalele operațiuni care contribuie la acest uh, excedent de schimb valutar? Mulțumesc, domnule președinte. Această sumă are legătură mai ales cu rata de schimb aplicată contribuțiilor naționale atunci când sunt ele colectate în fiecare lună. Deci e vorba de contribuțiile naționale pentru uh, resursele Uniunii Europene bazate pe venitul național brut. Deci se bazează pe o rată de schimb, să prevăd sumele pe baza unei rate de schimb din momentul în care se face proiectul de buget și apoi se colectează aceste sume în moneda națională pentru țările din afara zonei euro și deci această sumă este transformată în euro la cursul uh, momentului și astfel pot apărea schimbări în plus sau în minus în funcție de modul în care evoluează rata de schimb între moneda națională și uh, uh, euro. În 2015 rezultatul net a fost că această conversie a contribuțiilor naționale lunare în euro a dus la un sold pozitiv. Deci, moneda euro uh, a, a, uh, s-a apreciat în 2015, întreabă domnul președinte. Mm, depinde față de care monedă, răspunde vorbitorul. Oui, par rapport à la livre, il s'est... Față de lira sterlină, de exemplu avem mai multe monezi în afara mm, zonei, mai multe state care nu au euro. Deci se fac calcule pe baza metodei pe care v-am prezentat-o și mm, acest lucru se face și când se calculează rabatul britanic. Acesta este revizuit în fiecare an pe baza celor patru ani precedenți. Deci, combinația acestor calcule duce în 2015 la aceste 82 de milioane câștigate, practic, ca efect al uh, ratei de schimb. Ne oprim aici cu proiectul de buget rectificativ numărul 2. Raportul final va fi votat pe 15 sau 16 iunie. Atunci vom vota în comisia noastră și ă, în plenară pe 6 iulie, probabil. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 26 mai, adică poi mâine. Are acum cuvântul colegul nostru, domnul Negrescu, raportor privind mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru Eno Machinery. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba aici de o solicitare din partea Belgiei în valoare de 1,8 milioane de euro, care va permite compensarea unei, în urma unei probleme din Eno, o, o a, uh, provincie din Valonia. Au fost a, uh, concediați a, uh, 88 de lucrători dintr-o întreprindere producătoare de autoturisme. 488 de persoane, mă scuzați. Din aceste 488 de oameni, 300 sunt tineri care nu au putut uh, uh, să fie formați sau să găsească alt loc de muncă și această sumă este prevăzută pentru integrarea profesională a acestor oameni um, ca să se poată uh, forma sau să creeze întreprinderi. Costul total al proiectului este de 3 milioane de euro și Fondul European de Ajustare la Globalizare va contribui cu 1,8 milioane de euro, deci ceva mai mult de jumătate din suma necesară pentru acest proiect. Cererea a fost uh, depusă pe 15 decembrie 2015. E vorba de angajația unei uh, uh, foste întreprinderi Caterpillar și ai partenerilor săi din regiune și așa cum scrie în descrierea proiectului, aceste locuri de muncă uh, au fost pierdute din cauza ajustării la globalizare, din cauza unei pierderi de competitivitate și uh, din cauza mai multor relocalizări în țări din afara Uniunii Europene. Acest proiect urmează unui alt proiect uh, precedent din regiune, de care au beneficiat 1400 de lucrători care și-au pierdut de asemenea locul de muncă în 2013. Deci, regiunea a fost într-adevăr foarte afectată de aceste probleme și am încercat să pregătim un raport în pentru fondul de adaptare la globalizare pentru regiunea ENO și sprijinim, bineînțeles, acest proiect. Aștept cu interes uh, intervenția dumneavoastră, dacă aveți. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru această prezentare. Aveți observații? Domnul Doreanu, am verificat că intervenția din fondul de ajustare la globalizare completează intervenții uh, de la nivel național? Vă rog, domnule Negrescu. Întotdeauna se pune această problemă. Din informațiile pe care le-am primit de la Comisie, acest proiect respectă uh, principiile uh, Fondului European de Ajustare la Globalizare. Așa cum am spus, jumătate din bani este, sunt finanțați de statul belgian, deci care cofinanțează acest proiect și poate au primit și alte sume, dar nu avem aceste informații. Dacă e cineva de la comisie aici, poate ne poate spune. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină? Eu pot să vă vorbesc despre un control pe care l-am făcut în țara mea și pot să vă spun că este o, o modalitate de a câștiga bani la bugetul statelor membre. Domnul Preza. Exact. Mulțumesc, domnule președinte. Face parte din condițiile de eligibilitate și anume să se țină seama de mecanismele care sunt prevăzute la nivel național. Și acest lucru vine și intervine ca un supliment și nu ca o înlocuire a fondurilor care ar trebui să vină din uh, bugetul național. Ceea ce vizăm aici e vorba de lucrători care au fost disponibilizați și deci nu e un ajutor pentru întreprindere, ci pentru lucrători. Oui, merci pour cette réponse. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc pentru acest răspuns, dar care nu limpezește toate semnele de întrebare și clar că încă mai sunt uh, nedumeriri. Bun, vă propun să oprim aici dezbaterea. Dacă nu mai sunt alte observații, vreau să vă spun că amendamentele trebuie să fie depuse cel mai târziu cel mai târziu. În data de 2 iunie, la prânz, vom vota pe 15 Comisia pentru Ocupare va vota pe 15 iunie, pe 15-16 iunie vom adopta raportul și pe 23 iunie acest dispozitiv, acest text va ajunge în plen. În principiu, ar trebui să dăm cuvântul colegei noastre, doamna Moody, însă avem în rândul nostru pe colegul Trunșeschi, care este președinte pentru delegația cu Belarus și care trebuie să ne părăsească la ora 12.30. Claire, s-ar putea să acceptați să discutăm acum despre actele delegate în ceea ce privește garanțiile BEI Belarus și să discutăm raportul dumneavoastră imediat după. fine uh, Dacă reușim să-l discutăm în această dimineață, bun. Dacă ar fi fost la începutul după amiezii, n-aș fi acceptat. Președintele, vă uh, promit că vom reuși să dezbatem uh, raportul dumneavoastră și dacă va fi nevoie, prelungim un pic dezbaterea la 12.30. Comisia pentru bugete, după cum știți, a dorit să discute cu reprezentanții Comisiei Europene în ceea ce privește actele delegate din 15 iulie, prin care Belarusul este adăugat pe lista țărilor în care Banca Europene de Investiții poate să ofere o garanție la, din bugetul Uniunii Europene pentru acele împrumuturi pe care le acordă acestei țări, deci Belarus Belarusului. Comisia pentru Afaceri Externe a fost informată și comisia noastră și, de asemenea, am invitat pe domnul Drojeschi, președinte al uh, Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus. Acesta ni s-a alăturat în această dimineață, vreau să-i mulțumesc. În sală, de asemenea, sunt prezenți uh, Laurence Meredit, director pentru politica de vecinătate și politica de extindere, domnul Bis, care se ocupă de uh, grupul care colaborează cu uh, BEI și BELT și se ocupă și de afaceri economice și financiare și domnul Schubel, șef de delegație al Uniunii Europene, însoțit deci de întreaga echipă care activează în Belarus domnului Malsax și ceilalți. Și dacă sunteți de acord, să dau mai întâi cuvântul raportorului nostru permanent pentru promotorile BEI. Mai întâi, doamna Goartea Zabal. Mulțumesc, domnule președinte, însă nu cred că e neapărat foarte interesant să mă ascultați pe mine, ci să profităm de ocazie să ascultăm pe toți cei care ni s-au alăturat în această dezbatere. Acum, pentru a prezenta contextul, în momentul în care Comisia ne-a trimis această propunere, grupul nostru a exprimat anumite îndoieli și am uh, vrut să profităm de ocazie pentru a opune o obiecție acestor actori delegate și în ședința coordonatorilor am hotărât să prelungim termenul limită până la care puteam să trimitem această obiecție, în așa fel încât să obținem cât mai multe informații cu putință. Deci, de aceea am invitat pe toți acești colegi. În orice caz, a, felul în care uh, examinăm acest dosar va determina felul în care acesta va evalua pe viitor. Pentru că e clar că există anumite îndoieli în ceea ce privește instituțiile din această țară, dar nu numai. Ne putem pune întrebarea dacă se respinge ajutorul uh, acordat acestor țări, oare nu cumva prejudicem de fapt cetățenii pur și simplu, pentru că asta se poate întâmpla în orice caz de cooperare. Putem avea îndoiele asupra guvernului, însă până la urmă cei care beneficiază de fonduri sunt cetățenii și poate că ei sunt cei care vor fi afectați. Deci trebuie să vedem mai întâi care este informația pe care o vom obține din partea invitaților noștri, din partea uh, președintelui delegației UE Belarus și apoi să fim în măsură să luăm cea mai bună decizie cu putință. Mulțumesc! Eh bien, je vais demander au président de la... Președintele, da. Am să rog, deci, pe președintele delegației, domnul Broșevski, să ne împărtășească punctul său de vedere. Panie președinte, Państwo, Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau și eu să vă mulțumesc pentru această invitație și pentru dorința dumneavoastră de a asculta și punctul nostru de vedere. Evident, nu va fi un punct de vedere foarte uh, lung, ci îl voi construi în jurul a trei aspecte. Mai întâi, documentul despre care discutăm, și anume decizia din 15 uh, aprilie 2016 a Comisiei, în general este bine redactată și evaluează corect situația din Belarus, subliniem care sunt uh, avantajele și care sunt și condițiile care însoțesc această decizie și descrie în mod corect și situația și felul în care aceste fonduri ar putea fi utilizate uh, de către opoziție. Eu cred că uh, expunerea de motive aici este una foarte bună, bine redactată, detaliată, cuprinde toate elementele esențiale care în principiu trebuie să fie luate în considerare pentru a lua o decizie întemeiată. Acum, în ceea ce mă privește, eu sunt pentru o colaborare cu Belarus pentru a ajuta această țară și din punct de vedere al infrastructurilor, însă înainte de toate aș dori ca pentru fiecare etapă să avem o comunicare, o adevărată cooperare cu Belarus Belarus. Trebuie să preluăm fiecare element în parte și să-l abordăm etapă cu etapă. Apoi, de mai multe ori, Parlamentul European a indicat faptul că trebuia să fie îmbunătățită situația în Belarus, mai ales în ceea ce privește drepturile de bază ale cetățenilor, dreptul de asociere, îmbunătățirea procedurii de înregistrare a candidaților, a grupurilor politice în caz de alegeri și, de asemenea, respectarea normelor care se referă mai ales la mass media și munca depusă de jurnaliști. Și trebuie să vă spun că în ultimele cinci luni, în, din acest punct de vedere, nu suntem neapărat foarte mulțumiți. Au fost foarte multe decizii, amenzi care au fost impuse, sancțiuni, și cât de curând vom avea o ședință a tribunalului care va analiza cazul domnului Șuschevici, care a participat la o întrunire neautorizată. Deci, după cum puteți observa, există o reprimare a jurnaliștilor, a ONG-urilor, a celor care reprezintă opoziția. Și nu putem să dăm dovadă de toleranță, pentru că fenomenul ia amploare. Doresc de asemenea să subliniez faptul că uh, de câte ori am mers în Belarus am constatat că societatea consideră angajamentul Uniunii Europene uh, a fi deosebit de important și, de asemenea, și finanțarea diferitelor proiecte de infrastructuri care sunt uh, realizate cu fonduri europene. Sunt investiții utile, bine făcute, pentru a demonstra utilitatea acestor proiecte, dar mai există și un alt aspect. Fondurile cele mai bine cheltuite sunt cele care ajung direct la autoritățile locale. Acum, dincolo de părerea pe care o putem avea în acest sens, constatăm concret că banii cei mai bine cheltuiți sunt cei la nivel local. Apoi, deciziile luate în ultima vreme sunt deosebit de importante, pentru că ele sunt prost organizate în timp. Există anumite condiții fixate de organizațiile mondiale, internaționale și dacă nu se răspunde anumitor cerințe, atunci există consecințe. Dar mai mult decât atât, există și decizii care sunt luate pentru a limita anumite sancțiuni sau pentru a debloca niște garanții pentru anumite uh, întreprinderi europene. Eu cred că ar fi mai bine să avem o mai bună coordonare în timp a acestor decizii, în așa fel încât să sporim eficiența în momentul în care solicităm anumite îmbunătățiri în Belarus. Vreau să vă amintesc faptul că noi solicităm, spre exemplu, o mai bună aplicare a procesului de la Bologna. Este ceva deosebit de important, mai ales pentru tineri. Cerem de asemenea o îmbunătățire a situației controlului fitosanitar, controlului în domeniul agricol, pentru producția agricolă. Cerem de asemenea o îmbunătățire a felului în care se circulă și se acordă uh, vizele. Anul trecut au fost foarte multe observații care au fost uh, formulate în ceea ce privește, spre exemplu, sistemul electoral. Aceste observații au fost transmise guvernului din Belarus, dar care n-a făcut mare lucru cu ele. Nu a acționat pentru a îmbunătăți situația. Și vreau să vă amintesc că anul acesta, în septembrie, vor avea loc alegeri legislative. Și deci este deosebit de important ca în momentul în care vor avea loc aceste alegeri să existe și o participare a opoziției, adică opoziția să fie reprezentată eventual la un moment dat în Parlament. Vreau să vă amintesc faptul că Parlamentul European nu recunoaște Parlamentul din Belarus actual și orice modificare a deciziei în acest domeniu trebuie să reprezinte un pas înainte față de observațiile și uh, cerințele pe care noi le-am formulat. Un alt aspect. Mai există și un memorandum în ceea ce privește suspendarea uh, pedepsei cu moartea a pedepsei capitale, care deocamdată încă nu este aplicat, pentru că în continuare există execuții în Belarus și chiar dacă opoziția consideră că aceste așteptări ale noastre nu sunt neapărat cele mai importante și că nu e chestiunea cea mai uh, esențială, noi considerăm totuși că nu putem lăsa deoparte acest aspect. Un ultim uh, aspect. Eu doresc să avem un control mai strict al felului în care sunt cheltuite fondurile europene în Belarus. Uh, și cred că în acest sens nu s-au făcut greșeli mari în trecut, însă, din păcate, au existat anumite decizii individuale pentru a cheltui anumite fonduri în Belarus care nu au fost neapărat foarte bine controlate, așa cum ar fi trebuit. Și de multe ori acest lucru nu s-a făcut în conformitate cu uh, uh, dorința Parlamentului European. Poate par niște detalii aceste lucruri, însă vreau să le subliniez în așa fel încât intervenția mea să fie cât mai completă și să poată prelua toate acele aspecte pe care le considerăm a fi importante uh, în momentul de față. Subliniez încă o dată faptul că sunt pentru această decizie a Comisiei din aprilie 2016, însă trebuie să organizăm mai bine lucrurile în timp, să organizăm o punte între cerințele noastre și consecințele tangibile din partea Belarusului. Uh, președintele, mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare. E clar că ați venit cu argumente și s-ar putea ca la un moment dat răspunsul pe care îl vom da să nu fie neapărat unul pozitiv ca urmare a acestor argumente. Eventual mai dorește cineva să intervină? Eu sunt director la Comisia Europeană în ceea ce privește politica de vecinătate estică. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a veni în această dimineață la ședința dumneavoastră. Cred că este un moment deosebit de important în procesul relațiilor între Uniunea Europeană și Belarus. E un proces care a fost îndeaproape examinat și, dacă îmi permiteți foarte pe scurt, aș face câteva prezentări cât câțiva colegi care ar putea să contribuie la dezbaterile noastre. Domnul Carp, care este uh, director uh, la uh, unitatea financiară care pune în aplicare actele delegate și mai avem și pe cineva din partea Serviciului European de Acțiune Externă, pentru că foarte multe puncte au, care au fost subliniate sunt legate de acțiunea noastră externă. Acum, dacă îmi permiteți, aș spune câteva cuvinte, câteva explicații în uh, ceea ce privește cele subliniate până în prezent și dacă aveți întrebări, în mod clar vom încerca să răspundem la aceste întrebări. Contextul. Primul aspect. Uniunea Europeană a avut o politică de angajament critic față de Belarus deja de câțiva ani de zile și accentul a fost pus pe multe dosare și pe bună dreptate pe partea critică a lipsei de angajament din partea Belarusului și aș spune că în ultimii ani, ultimii doi ani, după niște desfășurări unor politici foarte bine calibrate, acestea au dus, după părerea noastră, la o îmbunătățire a situației din Belarus și spun uh, cu atenție și prudență îmbunătățire. Asta nu înseamnă că situația a devenit perfectă. Situația e diferită față de alte țări din regiune, cum ar fi Moldova sau Ucraina, însă observăm că există un proces și asta e ceva important. Au fost foarte multe concluzii ale Consiliului în 2011, în 2012, care, pe bună dreptate, au instaurat sancțiuni foarte, măsuri foarte stricte de supraveghere din partea Comisiei și din partea SAE uh, pentru 4-5 ani de zile vis-a-vis -vis de Belarus. Acum, ce pot să vă spun este că, ca urmare a acestor decizii, în care, prin care Belarusul nu era inclusă pe lista, observăm că de atunci și până acum s-a constatat o schimbare a condițiilor. Acesta este punctul cel mai important. De aceea am revenit cu această propunere de schimbare și la Consiliul, pentru că am constatat schimbări concrete și nu pot decât să preiau cele spuse de dumneavoastră mai devreme și anume uh, cât de important este pentru cetățenii din Belarus această măsură. Această măsură va avea beneficii economice și cu toții suntem de acord asupra faptului, sau mă rog, sperăm că suntem de acord asupra faptului că vom monitoriza în mod critic și vom observa în mod critic situația, dar în același timp ne dorim o îmbunătățire a condițiilor de trai pentru cetățeni. Și ceea ce propunem astăzi este, de fapt, în domeniul economic, o măsură economică. Și după cum spuneați, pe bună dreptate, asta ne va permite să înregistrăm un salt calitativ în uh, nivelul de trai al cetățenilor. Cetățenii vor fi astfel încurajați să acționeze și Dacă e să ne întoarcem în uh, ianuarie 2014 la Consiliu, în momentul în care s-a abordat subiectul Belarus, s-a evocat ideea că un salt calitativ îl va reprezenta o astfel de propunere și noi, în mod foarte atent și prudent, am monitorizat situația. După cum vedeți, nu, nu ne-am precipitat, nu e o decizie pripită, ci am, timp de un an de zile am analizat progresiv, am monitorizat întregul proces, întreaga, întregul context. Și cred că momentul cheie a apărut anul trecut, uh, în momentul în care s-a discutat dosarul prizonierilor politici care a fost rezolvat după câțiva ani de așteptare. Și în februarie 2015, Consiliul a suspendat anumite măsuri uh, și anumite sancțiuni, nu toate, ci anumite dintre ele. Și asta a reprezentat pentru noi la Comisie și la SAE un element care a declanșat modificarea abordării noastre. Și membrii din Consiliu au împărtășit acest punct de vedere și anume că, într-adevăr, există modificări substanțiale la fața locului. Acest lucru a fost subliniat și în concluzii. În secțiunea generală uh, și Serviciul European de Acțiune Externă a instituit acum câteva săptămâni chiar și un grup de coordonare, lucru care reprezintă un pas înainte în așa fel încât să avem un dialog mai extins cu uh, omologii noștri din Belarus. Și clar că acum avem posibilitatea de a aborda în discuții bilaterale aceste subiecte, aceste dosare, indiferent că e vorba de pedepsa, pedepsa cu moartea sau alte dosare, uh, diferite elemente care sunt astfel evocate. E un pas înainte important, însă E adevărat că putem deplânge anumite uh, sentințe pronunțate recent și chiar și executate. Însă, încă o dată, măsura pe care o propunem este mai degrabă de natură economică și noi suntem de părere că aceasta face parte din politica noastră mai extinsă în ceea ce privește vecinătatea estică, în așa fel încât să colaborăm cu instituțiile pentru a spori impactul pe care îl putem avea asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Noi suntem de părere că astfel am avea un impact mai vizibil prin intervenția Băncii Europene de Investiții. Și propunerea aceasta a fost înaintată, dar înainte de asta eu ca și am discutat cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții și am condus împreună o misiune la fața locului în Belarus și am avut un schimb de opinii foarte deschis cu omologii noștri din Belarus, ideea fiind că trebuie să ne asigurăm că, de fapt, condițiile sunt într-adevăr întrunite înainte de a lua o astfel de decizie, de a face o astfel de propunere. Deci, În mod clar a existat o îmbunătățire în ultimii doi ani. În, acum, în primul document, Belarusul nu era o țară eligibilă și uh, acum a devenit o țară eligibilă ca urmare a misiunii pe care am avut-o împreună, am desfășurat-o împreună cu BEI la Minsk și la întoarcere am făcut această propunere către Consiliu pentru că suntem de părere că acest lucru va fi ceva bun și uh, uh pentru cetățenii europeni și asta ne va permite să sporim cooperarea noastră uh, împreună cu Banca Europeană de Investiții și omologii noștri din Belarus, în așa fel încât aceștia să fie cât mai angajați. E clar că angajamentul din partea lor reprezintă un element cheie și e clar că trebuie reprezentate cele 29 de măsuri cuprinse în uh, uh, lista de uh, cerințe, însă vom menține vigilența. E clar că anul acesta e un an cheie, vor avea loc și alegeri legislative, însă e un element important. Dialogul în ceea ce privește, spre exemplu, drepturile omului, pentru prima dată de multă, multă vreme, uh, a fost organizat acum două-trei săptămâni și mai avem încă o ședință prevăzută în luna iunie. Deci pot să vă spun că împreună cu SAE monitorizăm îndeaproape situația și uh, e clar că întotdeauna vom uh, fi gata să venim în comisia dumneavoastră pentru a avea un schimb de opinii. Sper că am clarificat anumite puncte. Dacă eventual acum mai aveți anumite întrebări, uh, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Îi dau cuvântul lui Kay Pipeline de la DJ Ecfin. Mulțumesc! Nu prea mai am ce să adaug la această evaluare politică efectuată de către reprezentantul Parlamentului și de către colegul meu uh, aici prezent în sală. Aș dori poate să vă prezint uh, contextul, mai ales uh, tipul de credite pe care BEI-ul și alte instituții financiare îl acordă Belarusului bei după cum știți, activează în foarte multe țări uh, cu uh, un nivel uh, economic foarte diferit și, practic, aceasta este ideea, să sprijinim atât la nivel politic cât și dezvoltarea economică și să sprijinim aceste îmbunătățiri pe care le-am constatat în ultimii ani. Când am fost la Minsk, ne-am întâlnit cu alte instituții financiare active la Belarus, respectiv Banca Mondială și BERD. Ce uh, uh, sprijinim noi proiectele imm urilor imm dar și administrațiile locale, care, din punctul nostru de vedere, sunt chiar uh, instituțiile care pot uh, aduce un sprijin uh, politic pentru a îmbunătăți situația din Belarus. Sperăm că aceste credite BEI să ajungă tocmai la um, uh, uh, IMM-uri și la autoritățile locale și deci considerăm că extinderea mandatului extern pentru BEI ar uh, consolida această activitate utilă pe care am efectuat-o deja noi în Belarus. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să dau cuvântul colegilor care doresc să ia cuvântul. Claire Moody, în primul rând. Mulțumesc! Pentru a reacționa la cele spuse de colegul care a luat cuvântul înainte, ați vorbit despre îmbunătățiri în Belarus, dar eu am impresia că nu vorbim doar de uh, Uh, progrese. Cred că, de fapt, asistăm la un regres, la o deteriorare. Nu cred că e corect să venim doar cu o versiune și să nu dăm și reversul medaliei. Un al doilea avertisment din partea mea. Aș dori să știu care sunt uh, me mecanismele de salvgardare. Ați vorbit, da, despre IMM-uri, uh, despre societatea civilă, despre uh, administrația locală, dar cum putem să ne asigurăm că e vorba de actori non-politici, ca să spunem așa. Și, în fine, o întrebare legată de calendar. Având în vedere faptul că în septembrie vor avea loc alegeri, de ce discutăm acest subiect acum și nu poate mai târziu uh, în acest an? Intervenție fără microfon din partea președintelui. Domnul președinte, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Și domnul Colmen după aceea. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru această ultimă observație. Eu doream doar să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să avem o mai bună coordonare tocmai din perspectiva uh, calendarului. Deci să ne punem de acord. Pentru mine alegerile legislative din septembrie sunt foarte importante pentru că există trei tipuri de condiții care trebuie întrunite. În primul rând, toți cei care doresc să participe la alegeri să poată face acest lucru. Este o problemă foarte, foarte vastă. Apoi, în legătură cu campania electorală, trebuie să verificăm uh, accesul la mass media pentru uh, dizidenți, deci cei care au un punct de vedere diferit de Lukashenko și clica uh, lui. Și apoi, în ceea ce privește procedura electorală, aici aș avea cât mai multe observații. În ceea ce privește beneficiarii potențiali, sunt de acord cu cei care au spus că atunci când fondurile ajung la administrația locală și la micii, la IMM-urile, micile întreprinderi, controlul, uh, eficacitatea nu, poate fi pus, nu pot fi puse sub semnul întrebării. Deci, din acest punct de vedere, toate bune și frumoase. Dar, uh, dacă e să ne gândim la fondurile cheltuite de către guvern, de administrația națională, aici au fost emise rezerve și reticențe uh, în legătură cu folosirea sau cheltuirea acestor fonduri ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării angajamentul Uniunii Europene în anumite domenii Uh, angajamentul din uh, ultimii ani. Apoi, uh, putem vorbi de progrese? Da, cu adevărat. Sunt ele satisfăcătoare? Nu. Suntem departe de a avea progrese satisfăcătoare. Cred că trebuie să exercităm în continuare presiune, să o facem mai bine, să ne coordonăm mai bine activitățile din perspectiva calendarului, pentru că societatea belarusă are aceste așteptări din partea noastră. Dacă sunt pentru această decizie, da, pe ansamblu sunt pentru acest tip de angajament, care este foarte important, dar care uh, trebuie să fie mai bine definit uh, în timp. Cred că trebuie să continuăm să facem presiune, în orice caz mai eficient decât uh, în prezent și trebuie să fim critici din perspectiva punctelor de vedere pe care le a menționat. Domnul Colmel. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă mulțumesc tuturor. Aș dori să mă refer la cele spuse de antevorbitoarea mea. Cred că, într-adevăr, împreună ar trebui să uh, monitorizăm cât mai bine situația. Mă gândesc, de exemplu, la un catalog sau un registru în care să înregistrăm toate progresele pe care le-am constatat. Uh, sigur că întotdeauna avem o marjă de interpretare, deci dacă putem vorbi de progrese sau nu, dar în orice caz cred că ar trebui uh, deocamdată să identificăm problemele și apoi să venim și cu uh, câteva obiective concrete pe care să le fixăm. Pentru că dacă nu, în 2 sau 3 ani, când vom face un bilanț, uh, ne vom confrunta cu o situație în care nu știm dacă activitățile noastre au fost încununate de succes sau nu, sau uh, dacă nu, ne-am, uh, s-au pierdut banii cumva pe drum. Deci cred că acum trebuie să identificăm cât mai clar problemele și să vedem în ce direcție să ne îndreptăm ca să avem parametri mai clar de evaluare pe mai târziu. Dacă nu mai cere nimeni cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Schubert de la Serviciu pentru Acțiune Externă. Uh, colegul de la comisie m-a prezentat înainte. Mi-aș fi uh, dorit să iau cuvântul imediat după colegul de la comisie, dar poate și acum e bine, pentru că o să încerc să răspund la câteva dintre întrebările care au fost puse. Doream în primul rând să subliniez faptul că, într-adevăr, s-au înregistrat progrese, progrese vizibile de la începutul anului 2014. Bineînțeles, punctul culminant a fost eliberarea prizonierilor politici în august anul trecut, dar am uh, înregistrat și alte semnale încurajatoare, uh, de exemplu, o participare mai sporită, o participare proactivă a Belarusului în parteneriatul uh, estic, atât la nivel multi, bilateral cât și multilateral. Am cooperat mult mai bine și Aș dori să menționez, de exemplu, negocierile în ceea ce privește acordul de a vizelor și uh, parteneriatul de mobilitate, care urmează să fie finalizate. Mai avem câteva detalii doar de uh, perfectat. Și uh, în legătură cu cele spuse de uh, reprezentantul Comisiei, am avut uh, ședințe foarte numărate Uh, module de modernizare, așa le-am, le-am numit, cu guvernul Belarus, în care le-am explicat uh, uh achiul comunitar uh, băbește <laughs> pe înțelesul tuturor. Nu s-a făcut aceasta înainte și poate că de aceea s-a, uh, s-au uh, făcut uh, progrese. A fost pentru prima dată de la independența Belarusului, uh, timp de o zi și jumătate, în prezența societății civile, apropo, uh, am discutat cu toate domeniile de cooperare și am luat împreună câteva decizii bune și sper că uh, monitorizarea sau follow-up-ul din noiembrie, când e planificat acest proces, vom înregistra și alte progrese. Eu cred că Belarusul uh, Știți că a fost gazda acordurilor de pace pentru Ucraina, deci după cum știți, Belarusul a jucat un rol foarte constructiv de gazdă neutră nu era de la început clar dacă Belarusul va fi într-adevăr o gazdă neutră în aceste negocieri între Ucraina și Federația Rusă. În ceea ce privește situația drepturilor omului, domnul Traevski are dreptate uh, din mai multe puncte de vedere. Într-adevăr, împărtășim uh, îngrijorările în ce privește situația drepturilor omului și în uh, concluziile Uh, Consiliului Afaceri Externe din februarie 2016 s-a vorbit despre acest lucru, ne, registrează, ne îngrijorează evoluția negativă în ce privește pedepsa capitală și domnul Zrevski uh, a participat la această masă rotundă în ceea ce privește reforma legislației electorale și uh, procedurile electorale pentru alegerile din, din septembrie încă se încalcă democrația și drepturile omului în Belarus. Însă, în același timp, există totuși inițiative belaruse pentru a respecta drepturile omului. Uh, s-a menționat dialogul privind drepturile omului pe care Belarusul este gata să îl uh, înceapă în 7 iunie, foarte, uh, deci în curând. E un proces care va avea loc la Minsk împreună cu directorul general de la noi. De asemenea, în antul reprezentant Lambrinidis va merge în Belarus a, a fost în Belarus, s-a întâlnit cu toți factorii implicați, a avut o uh, reuniune de două ore și jumătate cu președintele Lukashenko, uh, a abordat toate subiectele delicate, inclusiv pedeapsa cu moartea. De asemenea, o conferință internațională cu privire la pedeapsa cu moartea și, de asemenea, uh, Belarusul a adoptat uh, concluziile Consiliului Europei Poate ați văzut că domnul Lukashenko a fost uh, săptămâna trecută în Italia, s-a întâlnit și cu Popa. Papa. Vaticanul a declarat că este uh, surprins în mod pozitiv uh, în uh, legătură cu atitudinea domnului uh, Lukashenko la solicitarea papei de a face ceva în legătură cu pedeapsa cu moartea. Deci poate că e un semnal încurajator care s-ar putea să ducă la pași sau la măsuri concrete. Apoi panelul alegeri care a fost uh, organizat uh, împreună cu Comisia Europeană. Domnul Zurevski cunoaște foarte bine acest panel și uh, cooperăm și cu OCD-ul uh, pe proiecte în domeniul educației, drepturilor omului, pregătirea judecătorilor și a femeilor în politică, subiecte care nu au fost uh, discutate uh, în Belarus până acum. E clar că nu putem vorbi de rezultate măsurabile dincolo de cele pe care le-am menționat, dar cred că angrenajul a fost pornit. Uh, au început ca motoarele să funcționeze, ca roțile să se învârte și e un mesaj important. Sigur că sperăm ca Belarusul să ia măsuri concrete pentru a respecta dreptul, statul de drept, uh, drepturile fundamentale, drepturile omului, Uh, acestea sunt uh, cerințe cheie în uh, perspectiva relațiilor cu Belarusul. Câteva cuvinte în legătură cu calendarul. Bineînțeles că e adevărat că parla alegerile parlamentare vor avea loc în 11 septembrie. Bineînțeles că o decizie în ceea ce privește elegibilitatea la aceste alegeri, o decizie care va fi luată la jumătatea lunii august, nu e decizia ideală. Altă posibilitate însă ar fi ca această decizie să se ia mai târziu și nu ne-am dorit să ne aflăm într-o situație în care uh, eligibilitatea să se decidă chiar cu câteva săptămâni înainte de alegeri. Pentru că nu știm cum, am put, cum ar putea să se organizeze apoi aceste alegeri. E clar că nu ne facem iluzii, nu vom avea alegeri perfecte, dar în orice caz sperăm ca ele să fie mai bine, mai bine organizate pentru a putea Uh, vorbi de un progres în acest domeniu. Mă opresc aici, dar sunt dispus să răspund la orice întrebări uh, pe care doriți să mi le adresați. Vă mulțumesc. Uh, Mulțumim pentru aceste precizări. Ne aflăm într-o situație foarte dificilă, pentru că comisia este bine reprezentată în această dimineață, dar rândurile noastre s-au subțiat, însă e vorba totuși de chestiuni foarte importante Uh, de asemenea, și interpreții uh, trebuie să ne părăsească. Uh, se află în prelungiri. Le mulțumesc, spune domnul președinte. Există foarte multe probleme, dar BEI-ul, din punct de vedere bugetar, e foarte implicată. Dacă Banca Europeană de Investiții face ace- acordă aceste credite fără avalul Parlamentului European și dacă se pierd aceste credite, atunci statele membre vor trebui să asigure finanțarea. Dacă însă ă, creditele sunt acordate cu mm, avalul Parlamentului și al Uniunii Europene, banii vor ă, proveni de la bugetul european. Întotdeauna încercăm să găsim un ban în plus la bugetul Uniunii Europene. Vă dați seama că ne aflăm într-o situație spinoasă. Nu cred că exagerez. Noi nu ne opunem ca BEI să acorde credite Belarusului, dacă poate. Monsieur, Monsieur Kay, perplex, DG ECFIN. Domnul Case de la DG ECFIN. Noi ne-am dorit ca BEI-ul să acorde aceste credite. Nu ne opunem. Nu ne opunem acordării acestor credite. Uh, teoretic nu, dar uh, practic da. În primul rând nu există un acord cadru cu Belarusul și probabil că bpi nu va semna dacă cartea nu este inclusă în mandatul extern. În al doilea rând, mai ales în ceea ce privește IMM-urile și autoritățile locale, va fi foarte greu ca banca să acord de credite fără garanta, garanția conferită de extinderea mandatului. Pentru că e vorba de credite prea riscante, fără o nouă garanție bugetară. ce e nevoie de o decizie formală. Sigur că creditarea se va face în plafonul acordat de mandatul actual, dar nu se vor acorda fonduri suplimentare. Bine, mulțumim. cred că e momentul să ne oprim pentru că există atâți, atât de puțini uh, deputații din comisia noastră. Ieri ne-am întâlnit la ședința coordonatorilor și am hotărât ca doamna Guardia Zabal să fie raportor pe acest subiect. Dacă refuză, însă eu voi fi raportorul. Deci vă propun ca Comisia să-mi acorde mandatul pentru a discuta cu doamna Guardia Zabal și vom hotărâ for objection at the next meeting.